în ceea ce, bună dimineața tuturor! În ceea ce privește ordinea de zi, am primit câteva solicitări de modificări. Domnul Casa cere ca punctul 16 referitor la piața internă să fie amânat la, pentru o altă ședință. Calendarul de asemenea se modifică, iar votul pentru proiectul de aviz va avea loc cu ocazia comisiei, ședinței comisiei noastre în luna aprilie și uh, la solicitarea doamnei Iaslovieska și, de acord cu doamna Costello, punctele 19 în ceea ce privește detașarea lucrătorilor și punctul 38 referitor la Fondul de ajutor european pentru persoanele cele mai defavorizate se inversează. Deci, Uh, treizeci punctul 38 va fi abordat în loc de punctul 19 și ca urmare a solicitării doamnei Moran Chartier, începem lucrările noastre mâine cu procesul verbal a celor două triloguri la care doamna Moran Chartier a participat, referitor la câmpurile electromagnetice și nu electromagnifice și Fondul Social European. Dacă nu sunt obiecții la modificările aduse acestei ordini de zi, atunci o considerăm a fi adoptată. Și în ceea ce privește comunicările din partea președintei, <clears throat> aș vrea să urez bun venit unui reprezentant din partea comisiei care nu este în sală, deci vom ura bun venit când va sosi, așa că ajungem acum direct la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume examinarea amendamentelor la cele șase proiecte de descărcare de gestiune. Sur euh, l'ensemble des décharges, nous avons în ceea ce privește aceste descărcări de gestiune, am primit 15 amendamente care au fost depuse la timp, 4 în ceea ce privește bugetele celor 4 agenții care se află în competența noastră, și anume agenția OFSA, care are uh, patru amendamente, unul referitor la Eurofond, unul la CDFOP și trei în ceea ce privește ETF. Și în ceea ce privește executarea bugetului pentru anul 2010, textul principal, asupra căruia am primit un amendament. Acum, în ceea ce privește descărcarea generală, textul principal, textul umbrelă. Am primit patru amendamente din partea domnului Ori. Sunt de acord cu primele trei în ceea ce privește cel de-al patrulea. Sunt împotriva primei părți și după ce am discutat atât cu comisia cât și cu agenția însăși, vă propun în schimb un amendament în ceea ce privește o modificare a celei de-a doua părți care spune sure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 65% din volumul total al fondului de coeziune la finalul anului. Deci acestea sunt elementele principale. Vă propun să pro înaintăm aceste amendamente pe ansamblul descărcărilor și ca apoi să discutăm. Acum, în ceea ce privește agenția CDFOP, am primit un amendament din partea domnului Ori, care subliniază faptul că programarea bugetară nu este la înălțime și deci propune să adăugăm o critică în ceea ce privește această programare financiară, care mie mi se pare oarecum exagerată. Apoi, la amendamentul 2 se cere ca măsurile structurale ce trebuie să fie luate pentru a rezolva situația actuală să fie luate în considerare, bine, mie mi se pare că și acest lucru poate fi integrat în text. Acum propun și un amendament oral care să permită în acest text, dar și în textele următoare, și am să-l prezint doar o singură dată, să adăugăm fraza următoare. Better use cere deci o utilizare mai bună a uh, capacităților și resursele de care beneficiază aceste agenții în momentul în care se elaborează raportul anual de monitorizare și se utilizează indicatorii economici. Pentru că, de fapt, comisia este cea care poate face acest lucru, deci putem să-i cerem să facă acest lucru. Acum, fiind vorba de Fundația pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Vă propun amendamentul oral următor. Subliniază contribuția în 2011 a Fundației la realizarea uh, strategiilor Europa 2020, mai ales în ceea ce privește inițiativa emblematică Noi uh, competențe pentru noi locuri de muncă. E vorba de uh, politica de adaptare la mondializare, la globalizare și lansează deci un apel pentru utilizarea cât mai eficientă a recomandărilor făcute de către fundație. Deci e vorba de aceeași frază, aceeași sintagmă precum cea pe care v-am prezentat-o pentru raportul de descărcare precedent. Acum, fiind vorba de Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă, deci Agenția OSHA. În același spirit, v-aș propune un amendament oral care ar începe cam în felul următor. Subliniază că o o mai bună rată de ocupare și standarde de uh, siguranță la locul de muncă ar putea contribui și schimbarea acestora de la 75% la 67% ar putea contribui la realizarea obiectivelor fixate în strategia UE 2020. Și aici am avea cam același gen de uh, sintagma, însă evident adaptată la agenda acestei uh, agenției. Vreți să vă citesc tot textul sau e destul atât? Acum, în ceea ce privește Fundația Europeană de Formare, aici am avea exact aceleași amendamente, trei, dacă nu mă înșel, un amendament oral în același spirit exact cu cel pe care l-am prezentat uh, în celelalte trei uh, texte, deci amintește utilizarea eficientă pentru că prezintă un potențial considerabil pentru uh, țările europene și pentru țările din vecinătate, în așa fel încât să uh, putem susține eforturile de reformă. Salută, deci, contribuția uh, Fundației Europene de Formare la promovarea la promovarea uh, formării în țările partenere și o încurajează să-și continue munca sa, bazându-se pe inițiativa uh, emblematică uh, Tineretul în Mișcare și pe inițiativa emblematică uh, Noi competențe pentru noi locuri de muncă. Deci exact același lucru ca și pentru celelalte descărcări bugetare. Și mai sunt și alte două amendamente. Unu, Înaintat de Xaba Ori, care spune felul următor. Amintește că Problemele cu autoritățile italiene încă nu au fost rezolvate, deși Comisia a cerut în trecut ca aceste probleme să fie rezolvate, ar fi acoperit de către un amendament înaintat de Alexander, Alexander Sercas și ar trebui aici să avem un amendament oral, pentru că Mă întorc la limba franceză, spune doamna președinte, deci pentru că în franceză problema contractului E o problemă nu în mod direct vis-a-vis -vis de comisie, ci vis-a-vis -vis de statul de sediu și cu autoritățile regionale de acolo. Deci eu aș propune un amendament oral în așa fel încât să putem clarifica această idee. Și apoi mai există și un amendament, amendamentul numărul 3, din partea doamnei Harkin, pe care îl pot accepta și care se referă la angajamentele agenției pentru a putea dirija cât mai bine modul în care sunt organizate cheltuielile sale. Și acum, în ceea ce vrește ultima agenție, și anume agenția... A? Mă iertați, nu, e vorba de textul principal, textul umbrelă, referitor la performanță și capacitățile de gestiune financiară și controlul agențiilor europene în domeniile respective, e bine, aici avem un amendament de către Jean Lambert care ne propune să organizăm cât mai bine cooperarea între diferitele autorități și eu vă propun să acceptăm acest amendament și să adăugăm chiar și un amendament oral care să preia îngrijorarea principală pe care am exprimat-o deja, am propus-o deja în, pentru avizele precedente. Acum, dacă sunteți de acord, vă propun să lansăm dezbaterea și are cuvântul mai întâi domnul Öri. Köszönöm eh, eh, eh, Doamna președinte, nu am prea multe de spus. Constat însă că majoritatea propunerilor mele au fost acceptate de doamna raportor. Există câteva elemente care nu au fost acceptate, însă nu am nicio problemă cu amendamentele orale. Iată, așadar, că pot susține propunerea dumneavoastră, președinta. Mulțumesc foarte mult. Există alte înscrieri la cuvânt? Nu? Ba da. Nu, no, simplu. Domnul Sercas. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte, doar pentru a vă spune că grupul nostru politic este de acord cu amendamentele pe care dumneavoastră le-ați exprimat și credem că este o ocazie formidabilă pentru a susține încă o dată munca pe care agențiile noastre o desfășoară și astfel le vom permite să-și îndeplinească ă, obiectivele și obiectivele prevăzute în strategia 2020. Mulțumesc! Just to add the support of our group. Doresc să adaug la rândul meu că grupul susține amendamentele așa cum le-ați uh, prezentat. Mulțumesc. Um, la comisie vă parle? Președinte, comisia dorește să ia cuvântul? Nu? Înseamnă că acceptă propunerile noastre. Cele trei mesaje pe care le-aș reține pe acest pachet sunt 1. Necesitatea de a optimiza interacțiunea între comisie și agenții Există patru agenții cât se poate de performante și profesioniste, iar schimburile pe care le avem confirmă acest lucru. 2. Agenția de la Torino și contractul său de uh, înființare cu autoritățile italiene. Lucru paradoxal, întrucât uh, statele membre de obicei sunt foarte încântate să aibă pe teritoriul lor o agenție europeană. Se mi pare ciudat în acest context că încheierea acordului trenează. Sigur că e vorba de autorități atât naționale cât și regionale, în cazul de la Torino, însă toate acestea țin de subsidiaritate și acestea nu interferează cu evaluarea noastră. Apoi, neliniștea mea eh, se referă la agenția CDFOP, unde absența unui director de mai mulți ani deja, iată, mi se pare absolut nesatisfăcătoare. Însă doream să fac această observație. Ajungem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Nu-l văd printre noi pe domnul Bullon A fost înlocuit. Este într-o altă ședință. Îmi pare rău, e titular. Nu știu în ce ședință este acum. Ar fi trebuit să fie aici cu noi. Am putea atunci accelera și să trecem direct la punctul 10, raportul doamnei Iuta Steinruck. Știind că raportorii din umbră sunt asemenea prezenți, domnul Ori domnul Menion, doamna Lambert este aici și doamna Zuber ni se va alătura. Haideți deci să trecem la punctul 10 de pe ordine de ordine de zi, raportul Stanruc, punerea în aplicare a directivei 2004-25 privind ofertele publice de cumpărare. Trebuie să examinăm amendamentele de compromis. E vorba de șapte astfel de amendamente. Pe baza amendamentelor puse 21 în total. E un aviz pentru Comisia de Afaceri Juridice, unde raportul este însuși domnul Lene. Da, acum cuvântul domnului raportor, Steinruck. Ja, guten Morgen. Bună dimineața tuturor! Conform discuțiilor anterioare, cu toții am presupus că lucrurile vor fi foarte dificile, că grupurile vor ajunge la compromis, uh, dar că totuși va fi dificil. Însă, până la urmă, am reușit într-o singură reuniune să uh, formulăm șapte amendamente de compromis foarte bune, să le negociem. Mulțumesc colegilor pentru cooperarea chiar foarte bună. Din punctul meu de vedere, am reușit în acest proiect de raport să consolidăm și drepturile lucrătorilor, dar și în același timp să protejăm interesele economiei. Compromisul B conține o referire foarte importantă referitoare la directiva 2001-21 pentru protecția 2001-23, mm, mă scuzați, referitoare la menținerea drepturilor uh, lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi era foarte important pentru socialdemocrații acest punct, pentru că trebuie să pro protejăm lucrătorii în cazul unor preluări și asta indiferent de statutul lor. În rest, în negocierile uh, pentru amendamente de compromis nu au existat mari uh, diferențe de punct de vedere. Cred că și colegii uh, vor interveni și vă vor explica cum stau lucrurile. Domnul Orih. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, de acord cu doamna Steinrück. La început ne-am temut puțin, deoarece avem sentimentul că se depășește o abordare realistă a tuturor doleanțelor de a susține interesele lucrătorilor. Însă, în cadrul consultărilor, am reușit să obținem niște compromisuri ce țin seama atât de interesele lucrătorilor, dar fără a bloca procesul economic. Și iată, cu aceste compromisuri putem susține textul. Mulțumesc. Domnul Beniu. Yes, uh, thank you. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc, doamne raportor, pentru o întâlnire a raportorului de cât se poate de constructivă și a sugestiilor pozitive pentru compromisuri. Am avut diferențe fundamentale pe parcurs, dar am reușit să obținem un text de compromis pe care îl pot susține în bună măsură. La întâlnirea raportorilor din umbră am fost de acord să susțin toate compromisurile, cu excepția unuia, cred că numărul șapte, deoarece am făcut multe concesiuni, toate părțile au făcut multe concesiuni, nu voi susține compromisul A în forma sa actuală, deoarece nu cred că liberalizare uh, progresivă uh, trebuie percepută ca atare. Nu cred că sunt de acord cu o percepție negativă a liberalizării progresive și mi-aș dori ca modificările ulterioare în uh, reglementările europene să fie flexibile, însă este o rezervă minoră. Sunt foarte mulțumit de efortul nostru comun și mulțumesc domnului Steinrück pentru abordarea ei. Mulțumesc de asemenea colegilor din celelalte grupuri. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Există alte intervenții? Înscrieri la cuvânt? Nu? Nici comisia nu intervine? Comisia nu e prezentă. Păi atunci am să dau din nou cuvântul raportoare. Eine kurze Anmerkung. O scurtă remarcă. Um, pentru antevorbitorii mei. Cred că totul s-a spus, însă ar trebui să ne uităm la efectele liberalizărilor de până acum din Europa. Și dacă am face asta, am vedea că este foarte important ca lucrătorii Uh, trebuie să fie punctul nostru principal, prioritatea noastră principală, mai ales pentru noi în această comisie. Nu a existat niciun fel de liberalizare în ultimii 10 ani care să nu fi avut uh, consecințe negative asupra lucrătorilor și acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le luăm în considerare și să le vedem cu un ochi uh, critic atunci când se iau astfel de măsuri. Mulțumesc. Bien, alors, dans... Prea bine, spune președinta. Ca atare, mâine vom putea vota uh, acest aviz. Comisia Jurii se va pronunța pe 19 martie și avem încredere în raportoarea noastră pentru a ne pleda cauza în Comisia Jurii. Aș invita pe fiecare să solicitați să participați la ședințele tuturor raportorilor nu e un element uh, oficial încă în regulamentul nostru de procedură, dar este o oportunitate foarte bună de a ne prezenta viziunea atunci când se adoptă un aviz. Domnul Bulon tot nu este prezent? Uh, nu, în niciun caz n-am să dau cuvântul asistente dumnealui. Uh, e oare normal să îl așteptăm? Iată, e cu încă 10 minute în întârziere. Nici deci doamna Heș nu este aici. Oui, bon, alors, madame Rechertier, ah ben voilà, madame Hirsch. Iată, doamna Hirsch ni s-a alăturat. Ați dori eventual să ne prezentați rezultatele trialogului în ce privește câmpurile electromagnetice? Ca să respectăm uh, formalitățile, spune președinte, accelerăm lucrările noastre și iată, facem o călătorie în viitor. Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii asupra stării negocierilor în trialogul cu Consiliul pe directiva vizând câmpurile electromagnetice. Doamna raportor, aveți cuvântul. La președinte, donc... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Țin să vă informez și să informez ansamblul colegilor noștri din Comisia pentru Ocupare despre modul în care evoluează acest, această discuție trilaterală. După o primă ședință, care a avut loc la, în luna ianuarie, nu mai știu exact care era data, ședința în care simțeam că există oarecare dificultăți, având în vedere subiectul, și că trebuia ca și Consiliul să aprofundeze subiectul și să examineze problemele pe care le presupune această nouă directivă, având în vedere faptul că este deosebit de tehnic. E bine, am avut deci prima ședință de discuții trilaterale aseară. E bine, în această primă ședință de discuții trilaterale am acoperit un evantai destul de larg de puncte asupra cărora suntem pe deplin de acord, lucru care confirmă, de fapt, și metoda de lucru pe care hotărâsem să o adoptăm în Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale, pentru că doamna președintă a fost de acord să avem amendamentele deja în luna septembrie, în așa fel încât textul nostru să poată fi apropiat, aliniat cu textul Consiliului, care evoluase foarte mult uh, pe măsură ce s-au succedat diferitele președinții. Și evident că în acest dosar exista foarte multe dificultăți. Uh, munca a fost desfășurată sub diferite președinții. Acum, datorită acestei metode de lucru în Comisia noastră pentru ocupare, am reușit să avem uh, foarte multe puncte asupra cărora eram de acord. Acum, care ar mai fi acele puncte asupra cărora trebuie să mai discutăm? Mai întâi, noțiunea de măsurarea efectelor pe termen lung. Trebuie să vă spun, așa ca o anecdotă, că aseară Consiliul a sosit uh, un, cu un expert și grupul nostru de lucru a fost o șansă extraordinară. Audițio, au, uh, organizase deja o audiere în care fusese invitat acest expert. Deci, trebuie să ne punem de acord asupra unei formulări concrete în ceea ce privește efectele pe termen lung. Și Comisia Europeană este exact pe aceeași lungime de undă ca și noi și deci trebuie să ne asigurăm că dacă efecte pe termen lung sunt, din punct de vedere științific, dovedite, atunci, evident, există o reacție europeană uh, imediată. Al doilea punct. Termenul de transpunere a legislației. Dacă vă amintiți, e vorba de un dosar care durează deja de foarte multă vreme și trebuie să ieșim dintr-un impas. Un impas pentru că avem o directivă care din 2004 nu mai este aplicabilă. Și aseară, propunerea Consiliului și a Comisiei a fost să avem un termen de trei ani de zile până la transpunerea textului. Noi inițial nu discutasem despre acest lucru. Poziția noastră, așa, între diferiții raportori din umbră, era o poziție unanimă și anume să cerem, dacă ar fi posibil, o accelerare, o scurtare a acestui termen și anume să avem 2 ani de zile în loc de 3. Pentru că e vorba deja de un, un dosar care durează de multe luni de zile, e vorba de o directivă care nu se mai aplică din 2004 până în prezent. Amintiți-vă că am accelerat deja termenul maxim limită de care era fixată în aprilie, a, ah, nu, mă înșel, spune doamna orator, a, a, um, a, octombrie 2013 și atunci ar fi trebuit să ajungem până în aprilie 2014 pentru a finaliza textul, ceea ce ar fi fost o soluție total eronată, pentru că ar fi, s-ar fi nimerit exact în perioada de campanie electorală, având în vedere alegerile de anul viitor și atunci ar fi fost un semnal foarte greșit care ar fi fost transmis către exterior. Deci noi încercăm să obținem un termen de transpunere de 2 ani. Și având în vedere reacția uh, de surpriză din partea Consiliului și că nu e ritmul lor obișnuit de lucru, E bine, și având în vedere faptul că mai e nevoie și de elaborarea concretă a, a celor uh, ghiduri practice, manuale practice și că trebuie să facem acea legătură între manualele practice și transpunere, uh, pentru că dacă practicile vin și apar, uh, sunt redactate după uh, termenul maxim de punere în aplicare, atunci n-ar mai avea sens. Deci am cerut, pentru că următoarele discuții trilaterale care vor avea loc pe 26 martie, bine, am cerut ca până atunci să avem un proiect, un fel de planificare a felului în care se va desfășura munca la nivel de comisie, elaborarea acestor manuale practice și, eventual, modificarea acestui uh, termen de transpunere. Iată, doamna președinte, uh, cum s-au desfășurat lucrurile. Uh, cred că am lucrat aseară foarte bine cu dumneavoastră, cu ansamblul raportorilor din umbră și ar fi poate bine să avem și avizul comisiei în ceea ce privește această solicitare a noastră de a avea o prescurtare a termenului de transpunere uh, pentru 2 ani de zile. Deci, deocamdată putem spune că lucrurile volează bine. Mulțumesc. Si. Domnul Sercas, da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă comunic faptul că doamna raportor a având în vedere schimbările ordinii, a care au intervenit în ordinea de zi, a încercat să ajungă, dar n-a reușit. Însă mi-a transmis trei lucruri. Mai întâi, așa cum a spus și doamna Moran Chartier, ședința, întâlnirea de seară a fost una foarte pozitivă și vrem să menținem o, această uh, opinie unanimă. Suntem foarte mulțumiți cu munca așa cum este desfășoară ea și sper că vom continua astfel până la sfârșit. Și așa cum a spus și doamna Moran Chartier, mai avem două două, aș spune așa, lucruri restante, două aspecte restante asupra cărora trebuie să ajungem la un acord. Și uh, ar fi păcat să ne uh, să, să existe o, știu, o ceartă uh, Uh, până la sfârșit pe marginea acestor două uh, lucruri, aspecte restante. Evident, dacă sunt date științifice ce privește efectul pe termen lung, vom găsi o soluție și, evident, așa cum a spus și doamna Mohan Chartier, e vorba de un dosar care durează de peste 8 ani de zile și după toate studiile care au fost realizate, după toate studiile comparative, ar mai fi nevoie de încă trei ani de zile pentru a transpune o directivă care, oricum, nici măcar nu e un fel de Biblie sau text uh, suprem în materie de câmpuri electromagnetice. Dar ar trebui să ne grăbim oarecum și să găsim o soluție mai rapidă și e adevărat că un astfel de termen de 2 ani de zile ar fi binevenit. Și acum, înainte să dăm cuvântul comisiei, aș vrea să solicit ca Uh, să subliniez faptul că cele două grupuri politice din, uh, din Parlament sunt de acord asupra acestor uh, idei exprimate de doamna Moran Chartier și că ar fi bine să ne grăbim puțin. Doamna președinte, aș vrea să știu dacă mai sunt și alți membri care doresc să ia cuvântul. Da? Nu? Domnul Clark. Yes, thank you, Madam President. It's a... Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare. Mă uit pe scurt prin amendamente și văd că amendamentul inițial spune că se referă la uh, expunerea uh, ochiului la radiații și se spune că este vorba uh, iar cifrele de milisievert sunt diferite. Amendamentul 7 70 vorbește despre 50, un alt amendament vorbește despre 100. Amendamentul 38 vorbește despre 15 milisiverți pentru uh, ochi. Uh, puteți să ne spuneți care este de fapt limita propusă? Stimate coleg, cu siguranță, uh, sunteți sigur că vorbiți despre raportul doamnei uh, Mora Chartier referitor la câmpurile electromagnetice? Îmi cer scuze, spune doamna președinte, pentru că raportorii nu erau uh, prezenți. Am uh, dat peste cap puțin ordinea de zi și suntem acum la punctul 41. Am să vă dăm cuvântul înapoi uh, când este vorba de punctul la care vă refereați. Comisia dorește, Comisia dorește să intervină? Poate ne veți spune câte ceva și despre punerea în aplicare a directivei pe care o discutăm. Pardon. Euh, Mulțumesc, doamna președinte. Cred că poziția Comisiei a fost exprimată ieri în cadrul trilogului. Tot ce pot să fac acum e să repet că, într-adevăr, vom ține seama de preocupările Parlamentului și faptul că ambele grupuri își doresc să avansăm cât mai rapid acest proiect de directivă. Din punctul nostru de vedere, desigur, directiva va fi adoptată cu mare întârziere și că au existat foarte multe dezbateri până acum. Iar dacă avem nevoie de trei ani pentru a o pune în aplicare, e poate justificat. Sigur, ținem seama de recomandarea Parlamentului de a scurta această perioadă nu puteam decât să vă reamintesc poziția noastră, deoarece încă suntem în faza de negociere. Doamna Mora Șartie, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și colegilor care au intervenit și celor care au uh, lucrat alături de mine și care ne susțin. Tot ce vreau să mai spun, să reamintesc tuturor, este că timpul pe care îl putem câștiga în acest dosar, în elaborarea directivei, tot timpul care a fost economisit a fost uh, realizat de către Parlament. Noi am accelerat lucrurile, noi nu le-am întârziat și acest lucru poate că ne autorizează să fim mai exigenți și în accelerarea procesului din partea partenerilor noștri. Cred că acest punct de vedere este împărtășit de toți colegii noștri, spune președinta, și avem suficiente argumente pentru a solicita punerea în aplicare a directivei în termen de 2 ani și nu 3. E un dosar foarte tehnic, chiar și pe plan legislativ, însă, din punctul meu de vedere, urgența și când e vorba de sănătatea lucrătorilor, este, totul este o urgență. Cred că se pot face lucruri și în 2 ani. Pe 26 martie va avea loc Până atunci vom primi recomandările Consiliului și până atunci sperăm că vom putea finaliza lucrurile cu ocazia celui de-al doilea trilog. În sfârșit, revenim la ordinea noastră de zi și la punctul 9. Iată, în sfârșit, domnul Bulnau este alături de noi și suntem în măsură să examinăm proiectul său de aviz pentru Comisia DV, instituirea Corpului Voluntar European de Ajutor Unitar, EU Aid Volunteers. Comisia competentă pe fond este DV și raportor este doamna Michel Strifler. Domnule Boulon, Uh, aveți uh, cuvântul pentru a ne prezenta cele 5 amendamente de compromis obținute pe baza celor 44 de amendamente inițiale. Mulțumesc, doamnă președinte. Cer scuze pentru întârzierea cu care am venit, dar interveneam pe tema demografie medicală în Franța și România într-o altă ședință. Vorbim acum despre Corpul Voluntar European de Ajutor Umanitar. Acesta aviz intenționează să instituie acest corp voluntar de intervenție în uh, zonele afectate de situații umanitare pentru a aduce un plus de susținere. Au fost depuse în total 69 de amendamente și le mulțumesc tuturor colegilor care au participat în mod activ la redactarea acestui aviz, dar și a compromisurilor în special uh, colegii socialiști, liberali și verzi, uh, au fost de acord să obținem 5 amendamente de compromis plus un amendament oral în compromisuri am găsit elemente de consens pe modalitatea de selectare și formare a personalului ce trebuie recrutat, așa încât să poată fa- face față situațiilor de criză umanitară. Și prin amendamentele noastre ne-am asigurat ca formarea să fie una de calitate, iar conținutul contractului semnat între voluntar, comisie și organismul care va trimite pe teren să fie suficient de detaliat, cu drepturi și obligații al fiecărei părți. Am insistat pentru ca voluntarii selecționați să beneficieze și de o formare continuă, așa încât experiența dobândită pe parcursul uh, diferitelor uh, misiuni să fie considerat ca un stagiu de formare, ceea ce le va permite ulterior să uh, candideze pentru un alt loc de muncă. Iată pe scurt ideea principală a amendamentelor de compromis, pentru care mulțumesc o dată în plus colegilor mei și rămân la dispoziția tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Papadopoulou are cuvântul. Și doamna Marchin. Papadopoulou. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sprijinim amendamentele uh, și ideile de, um, propuse de către domnul Bulon. Există câteva puncte interesante în uh, amendamentele de compromis, într-adevăr, și acestea subliniază importanța formării voluntarilor și o listă a costurilor, um, o protecție suplimentară și uh, ideea de a se baza pe uh, experiențele deja existente ale ONG-urilor. Cred că am ajuns la compromisuri foarte bune și încurajez pe colegi să, lucr- să voteze pentru aceste amendamente de compromis. Am avut o cooperare foarte bună cu domnul Bulon și îi mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, spune președinta, doamna Harkin. Mulțumesc foarte mult și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru o foarte bună cooperare. Cred că am ajuns la un acord referitor la aceste cinci amendamente de compromis. Când ne uităm la acest uh, aviz, uh, am fost foarte conștient de voluntar, de circumstanțele în care se află. Uh, de faptul că vor, găsi, vor, uh, fi, vor primi formare pentru circumstanțele adaptate la circumstanțele în care se vor regăsi. Și de asemenea am prevăzut aspecte ce țin de securitatea socială și um, ne-am exprimat sprijinul pentru acești voluntari. Sunt, tot fel, sunt lucruri care cred că vor fi apreciate de către cei care se vor, um, care se vor voluntaria. Apoi am prevăzut de asemenea că um, candidații la voluntariat trebuie să aibă posibilitatea să treacă printr-o formare. Nu toți vor vrea să facă asta, dar oportunitatea ar trebui să existe. Cred că am făcut o treabă bună pe acest dosar și mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru cooperare. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Mai sunt și alte solicitări de luare de cuvânt. Nu este cazul, având în vedere contribuțiile colegilor. Domnule Bulon, mai doriți să mai las cuvântul? Mm, văd că nu. Bun, perfect. Atunci, vom vota acest aviz mâine, cu ocazia ședinței noastre, uh, uh, ședinței noastre de voturi. Și iată că ajungem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei raportor, doamna Nadia Irș, pentru a ne prezenta amendamentele de compromis referitor la proiectul de aviz care vizează protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. E vorba de un aviz pe care noi îl emitem pentru Comisia Libe, Și acolo raportorul în comisia competentă pe fond este Ian Filip Albrecht. Și, domnul raportor, acum aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vă ofer o imagine de ansamblu a amendamentelor de compromis negociate până acum. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna cooperare până acum am avut deja trei uh, reuniuni. Știm cu toții că subiectul este relativ controversat și fiecare parte încearcă să insiste asupra solicitărilor sale, dar cred că în anumite puncte am reușit să ajungem la un acord și până la un punct uh, cu siguranță uh, am ajuns la un acord și până mâine sigur vom mai reuși să ajungem la un acord la celelalte două. Primul punct se referă la aceste așa numite liste negre. Este vorba despre interzicerea uh, faptului ca uh, Um, un angajat care are activități uh, sindicale sau în Consiliul de Întreprindere să fie pus pe o anumită listă neagră și să aibă um, dezavantaje din cauza activității sale sindicale. Al doilea punct, care nu este atât de, clari, atât de bine clarificat, este vorba de acord. Există un dezechilibru între lucrător și uh, um, angajator. Trebuie în în continuare să existe posibilitatea ca un lucrător să-și dea acordul pentru prelucrarea datelor sale uh, cu caracter personal, uh, cu caracter personal mai ales când uh, poate beneficia de, pe, de mm, un avantaj în acest sens. Când este vorba, de exemplu, de grădinițe într-o întreprindere sau um, de alte avantaje pe care, de care pot beneficia lucrătorii. Același, uh, la același subiect se referă și amendamentul de compromis uh, D. El se referă la responsabilul cu protecția datelor uh, cu caracter personal. Aici spunem foarte clar că acest responsabil trebuie să fie protejat de concediere pentru a-și putea efectua munca în mod consecvent și, uh, de asemenea, spunem că acest responsabil trebuie să fie foarte accesibil pentru um, ceilalți lucrători. Avem și compromisul de 1 Aici este vorba despre faptul că responsabilul cu protecția datelor trebuie să fie numit sau că un astfel de responsabil trebuie să fie numit numai dacă uh, reprezentanții lucrătorilor au fost de acord cu acest lucru. Avem apoi compromisurile E și F, care se, refer la, se referă la subiectele datelor. Aici am, vorbit, am căzut de acord asupra cifrei de 250, dar asta ține și de competența Comisiei Libe și va trebui să vedem în ce măsură putem să cădem de acord cu privire la asta. Următorul amendament de compromis G se referă la considerentul 124 și acesta uh, se referă la articolul 82, îl uh, reflectă pe acesta și se prevede că datele cu caracter personal pot fi utilizate numai cu cunoștința uh, persoanei afectate și că trebuie respectate anumite standarde minime. Uh, și asta se poate face numai dacă au existat și um, acorduri între partenerii sociali. Deci acest lucru este reluat în amendamentul de compromis G. Amendamentul de compromis H se, numește, se referă la transferul datelor în interiorul întreprinderilor și în interiorul Uniunii Europene. În exteriorul Uniunii Europene, este, pentru acest caz, uh, este prevăzut capitolul 5 al regulamentului, care uh, prevede foarte clar toate situațiile. Avem amendamentul de compromis I, care se referă la uh, acte, de, uh, acte delegate. Este vorba de implementarea standardelor tehnice. Aici am prevăzut uh, și a fost un consens aici. Uh, deci s-a introdus faptul că trebuie făcută o analiză de costuri și beneficii, pentru că micile întreprinderi ar putea fi uh, depășite de situație. Compromisul J este în, uh, împreună cu compromisul ca elementul cheie. Acesta pre, uh, permite oarecare flexibilitate a statelor membre în cadrul acestui regulament. Știm că mai ales uh, ceea ce ține de dreptul muncii este de competența statelor membre și că statele membre au semnalizat prin intermediul Consiliului că doresc o oarecare flexibilitate. Mi este foarte clar că mai ales întreprinderile active în diferite state membre își doresc uh, o mai mare armonizare în acest domeniu, însă acest lucru este inacceptabil pentru Consiliu. De asemenea, am preluat și posibilitatea uh, unor acorduri colective um, Um, care uh, sunt foarte puternic reprezentate într-o, în anumite state membre, deci uh, posibilitatea ca acestea să fie încheiate și să fie luate ca bază. Uh, au existat aici câteva neînțelegeri referitoare la traducere, dar s-au clarificat. Un punct asupra căruia trebuie să cădem de acord este reglementarea faptul că reglementările pot fi uh, Um, respectate la un nivel mai scăzut atâta timp cât există un acord colectiv, fie că, există, fie că este la nivel de întreprindere sau la nivel mai larg. Am să vă dau un exemplu. Dacă, spre exemplu, o întreprindere permite utilizarea în mod privat a uh, telefonelor mobile de întreprindere, se poate încheia un acord colectiv ca uh, datele să fie uh, șterse de pe aceste telefoane mobile în cazul în care ele sunt pierdute. Dar în acest caz s-ar pierde și datele personale. Și dacă personalul, dacă oamenii sunt de acord cu asta, se poate accepta și există un acord colectiv, se poate accepta acest uh, lucru. Dar să se, um, să se să existe posibilitatea de a nu respecta standardele numai dacă există un acord colectiv care reglementează uh, situația. Dar despre asta va trebui să mai discutăm. Acesta este compromisul G, avem și compromisul K, ultimul, care uh, conține diferitele standarde minime, uh, de exemplu, faptul că lucrătorul trebuie să fie informat de, referitor la faptul că datele sale sunt procesate, uh, faptul că o supraveghere video sau acustică secretă este inter, interzisă. Dacă există o supraveghere video, lucrătorii trebuie să fie informați de acest lucru uh, și faptul că, de exemplu, nu este posibilă supravegherea video în vestiare și situații similare. Apoi, um, în ceea ce am revăzut anumite lucruri referitor la anchete și la, inform, la raportările în cazul acestor anchete. Apoi um, se pune problema în ce măsură date, pot fi folosite date armonizate pentru prevenție în domeniul sănătății. Este încă un subiect pe care trebuie să-l clarificăm astăzi. Și ultimul punct se referă la utilizarea uh, e mail și altor mijloace de comunicare în uh, domeniul întreprinderii sau în uh, incinta întreprinderii, dar pentru scopuri uh, private. Sunt compromisuri pe care le avem la dispoziție, le vom vota mâine. Avem multe amendamente care se referă la actele delegate. Eu, uh, în calitate de raportor, aș fi pentru respingerea acestor amendamente. Nu pentru că nu mi se pare o idee bună, însă um, la Comisia pentru Afaceri Interne Uh, există o procedură în care se discută diferitele acte delegate, sunt uh, sortate, categorisite, deci uh, se face această muncă și nu cred că trebuie să o repetăm și noi. Mulțumesc încă o dată pentru buna cooperare. Sper să ajungem la un compromis până mâine. Cred că tuturor le este clar că nu vom avea o soluție perfectă, dar că va fi un pas în direcția cea bună. Mulțumesc! <clears throat> Lambert. Doamna Jean Lambert. Thank you, uh, to... Mulțumesc uh, raportoarei noastre. Uh, nivelul de cooperare a fost într-adevăr foarte bun. Am avut discuții uh, substanțiale referitoare la amendamentele de compromis. Cu siguranță vom sprijini majoritatea acestor amendamente de compromis, inclusiv compromisul ca uh, Uh, ce tocmai a fost uh, prezentat în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă și aspectele ce țin de date în acest sens. Însă, după cum spunea și doamna raportor, avem uh, probleme cu unul dintre domenii și anume nivelul de flexibilitate um, care ar trebui să fie acordat acordurilor între partenerii sociali dacă aceste acorduri ar trebui să mențină nivelul standardelor din regulament sau dacă ar trebui să se permită oarecare derogări de la aceste standarde. Și fraza utilizată a fost să nu submineze în mod semnificativ aceste standarde. Noi avem o, o problemă și chiar și cu ideea acestor acorduri între partenerii sociali care nu ar respecta standardele regulamentului. Avem o dificultate așadar cu amendamentele de compromis G și J. Ceea ce este la um, J, majoritatea am uh, sprijinit, dar există unele aspecte dificile. În ceea ce privește actele delegate, sprijinim poziția raportoarei în ceea, referitor la acestea și considerăm că uh, trebuie să lăsăm asta la latitudinea Comisiei Libe. Ei vor fi cei care vor avea o imagine de ansamblu asupra regulamentului și vor ști uh, ceea ce este adecvat și ceea ce nu. Nu suntem neapărat uh, foarte îndrăgostiți de actele delegate. Există propuneri de a elimina actele delegate în unele uh, domenii, însă am sprijinit poziția uh, doamnei raportor Uh, și anume ca uh, Libe să ia această decizie când va avea o imagine de ansamblu a propunerilor în acest uh, regulament. Mulțumesc! Monsieur Sercas, est-ce qu'il y a d'autres... Urmează domnul Sercas, dar aș vrea să știu mai întâi dacă mai sunt și alte solicitări de la de cuvânt. Domnul Ungureanu, poate, mai întâi. Thank you, Madam Chair. I, uh, I, I have... Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, negocierile au fost foarte intense și cred că am reușit să ajungem la amendamente de compromis foarte solide. În ceea ce privește poziția PP-ului, pot să vă spun că le vom susține pe toate, toate aceste amendamente de compromis. Nu avem nicio obiecție față de aceste amendamente de compromis. Deci, încă o dată vă mulțumesc și toate cele bune! Urmează domnul Serca și apoi doamna McIntyre. Da, mulțumesc, doamne, doamna președinte, și noi vrem să o felicităm pe doamna Irș pentru că a făcut o muncă deosebită și a, fost, a dat dovadă de deschidere uh, din punctul nostru de vedere al grupului nostru politic, pot să vă spun că vom susține acest, uh, acest uh, raport. Vrem să vă felicităm, doamna Iș. Într-adevăr, munca nu poate fi uh, perfectă. Mai sunt imperfecțiuni, însă vrem să vă felicităm pentru aceste amendamente de compromis care se vor bucura de sprijinul socialiștilor. Și considerăm faptul că există o apropiere a punctelor de vedere între socialiști și dumneavoastră și să sperăm că în cadrul Comisiei Libe se va recunoaște munca depusă de noi, se va uh, cizela cadrul juridic care se prevede pentru uh, protecția datelor datelor personale pentru lucrători, pentru că e un subiect deosebit de important pentru cetățeni. Mulțumesc! Doamna McIntyre, da, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru munca excelentă pe marginea acestui aviz și mai ales pentru cooperarea pe care am avut-o și modul în care a preluat foarte multe din îngrijorările diferitelor grupuri politice. Am conlucrat foarte bine și am ajuns la niște amendamente de compromis foarte bune. Cred că am mai spus deja lucrul acesta înainte, însă, repet, din punct de vedere al grupului nostru politic, noi suntem de părere că scopul acestei regulament este de a aduce claritate pentru mediul de afaceri și întreprinderile să știe exact ce trebuie să facă în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Dacă acest regulament trebuie să includă și o, o parte legată de ocupare, uh, ar fi poate crucial să cerem statelor membre ce au intenția să facă, să știm exact, în așa fel încât noi să nu uh, reglementăm, să supra-reglementăm, în așa fel încât întreprinderile să poată să-și consulte experții juridici pe care îi au și să nu sporim prin intervenția noastră, prin textul nostru, povara administrativă. De asemenea, trebuie să ținem seama de faptul că foarte multe state membre au deja legislație care funcționează foarte bine pe această temă a protecției datelor și, sunt con, uh, și ar trebui să ne asigurăm că uh, regulamentul nostru nu va introduce anumite limite față de activitatea care se desfășoară deja în anumite state membre. În același timp, suntem de acord cu faptul că avem nevoie de standarde ridicate și că avem nevoie de un cadru, un cadru care să permită celorlalte state membre care nu au legislație în domeniu să poată să introducă aceste prevederi. Sunt foarte încântată să susțin uh, un anumit număr de amendamente de compromis. Sunt unele pe care le putem susține. Acum, în ceea ce privește amendamentul de compromis K, în principiu nu avem probleme cu el, însă formularea, conținutul e bun, însă formularea mi se pare că e prea rigidă ar, a, s-a evocat în acest amendament de compromis, uh, s-au evocat băncile și posibilitățile de fraudă, riscul de fraudă și așa mai departe. Acum, a, uh, noi avem senzația că ar trebui să lăsăm mai degrabă marja de manevră pentru Comisia Libe în acest domeniu. Cu acestea fiind spuse, suntem încântați să susținem mare parte din aceste amendamente de compromis și doresc să o felicit pe doamna aici pentru munca depusă. Doamna președinte, mai sunt și alți, alte solicitări de luare de cuvânt. Dacă nu este cazul, atunci am să dau cuvântul doamnei raportor, care nu mai dorește să intervină. Bun, nicio problemă. Atunci, în aceste condiții, vom vota mâine acest aviz și Comisia Libe, în luna aprilie, va putea să țină seama de poziția noastră. Și atât că am terminat acum cu punctul 11 și ajungem la punctul 12 referitor la amendamentele de compromis pe marginea avizului colegului nostru, domnul Șogor, subiectul fiind statisticile demografice europene. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. I uh, will speak in Hungarian. Mulțumesc, doamna președinte. Mă voi exprima în limba maghiară. Poate că vă amintiți. Trebuie să avem, fapt, trebuie să avem criterii aliniate, unificate, armonizate pentru a putea măsura evoluția demografică în Uniunea Europeană. Eu sunt de părere că există consecințe, consecințe la nivel politic destul de grave dacă aceste statistici demografice sunt utilizate cu începere de la 1 noiembrie 2014 pentru a uh, defini o majoritate în cadrul Consiliului. S-ar putea să avem acolo o problemă politică, o problemă politică cu consecințe importante și s-ar putea poate chiar să și contravenim spiritului european. Țările Baltice, Germania, Portugalia vor avea poate consecințe de suferit uh, pe, pe urma acestei decizii. 59 de amendamente au fost depuse, unul a fost retras. Evident, obiectivul acestui raport este unul logic și anume ne dorim indicatori demografici uniformizați în țările membre ale Uniunii Europene. Apoi ne putem pune întrebarea ce vom face cu, acest, cu acești indicatori, nu? Însă, iată că în momentul în care ajungem la această întrebare, punctele de vedere sunt foarte diferite și împărțite în rândul statelor membre. A existat deja un vot și Trebuie să determinăm o metodă de măsură. Eu cred că este foarte important, sunt foarte importante prevederile din articolul 2, articolul 3 și Uh, trebuie să ne asigurăm că nu se va ajunge la comisie cu cifre diferite și cu date diferite. Avem nevoie de oarecare continuitate în proceduri. Acum, ne aflăm într-o situație în care putem accepta propunerile făcute de către Comisie în ceea ce privește uh, calcularea sau, mă rog, măsurarea demografiei în Europa. Acum să trebuie să definim și scopul în care se fac aceste măsurători. Și trebuie să ținem seama de spiritul principal al Uniunii Europene și anume solidaritate. Eu am mai subliniat deja acest aspect în trecut și anume faptul că am anumite îngrijorări în ceea ce privește anumite definiții, anumite concepte în partea a treia, partea a patra a textului. Cred eu că este foarte important să, să, să reanalizăm aceste date. Acum, dacă vă uitați la articolul 4, articolul 4 vorbește despre evoluția per ansamblu a Uniunii Europene și scopurile în care pot fi utilizate aceste date. Dacă vă uitați la primele două, e bine, cred că aici ar trebui să avem standarde internaționale și, pentru a putea calcula acești indicatori democratici. Dar dacă vă uitați la articolul 4, acolo avem câteva neajunsuri. Și cred că este foarte important uh, pentru noi să subliniem logica care stă la baza acestui text, să ne asigurăm că uh, uh, există persoane în Uniunea Europeană care nu au o reședință permanentă și că acest text ar putea să aibă un impact asupra acestor cetățeni. Și șansele de succes sau uh, de a da greș vor depinde de modul în care abordăm această problemă propunere. Statele membre se confruntă cu uh, uh, migrația de populație și deci statele membre sunt cele care au cel mai multe șanse pentru a implementa în mod corect acest document. Acum, Parlamentul European are un rol important de jucat și trebuie să ne asigurăm că acest rol va fi pe deplin îndeplinit. Acum, în perioada de criză, populația ă, este o populație care migrează, se mișcă dintr-un loc în altul și statele membre au o răspundere în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii au un nivel de, un, de trai decent și felul în care măsurăm acest lucru trebuie să fie uniformizat la nivel de Uniunea Europeană. Acum, trebuie să ne punem întrebarea ce se va întâmpla cu aceste date, cum vor fi ele utilizate. Eu cred că putem accepta că există anumite diferențe în anumite state uh, membre uh, și nu cred că ar fi bine să introducem un element de dezbinare între diferitele state membre. Doamna președinte, da, văd că subiectul este în continuare foarte controversat și am senzația că nu s-a ajuns la un sistem de amendamente de compromis. Bun, atunci am să dau cuvântul doamnei Regina Bastos și apoi doamnei Papadopulo. Mai întâi doamna Regina Bastos. Muito obrigada, senhora presidente. Começo por felicitar o colega só agora relator deste parecer, e pela forma lúcida. Mulțumesc. În primul rând aș dori să îl felicit pe domnul Ceabașogor pentru raportul său. Împărtășim uh, preocupările sale. Acest raport este foarte sensibil din punct de vedere politic. Poate avea consecințe în anumite state membre. Portugalia este unul dintre statele membre care ar putea să aibă de suferit de pe urma acestui raport dacă acesta nu este uh, prevăzut cu garanțiile uh, necesare pentru a și pentru a um, evita anumite consecințe negative, am uh, depus unele amendamente pe care le sprijină și unii colegi uh, de la PPE. Este vorba de faptul că în Consiliu trebuie să se găsească o majoritate calificată începând cu 2014 voturile cu majoritate calificată urmează să fie decise în funcția în funcție de uh, numărul locuitorilor dintr-o anumită țară, cei care au uh, reședința permanentă într-o anumită țară. Se propune înlocuirea um, um, reședinței obișnuite cu reședința permanentă. Uh, acest uh, și termenului de cetățeni cu termenul de locuitori. Este, um, sunt um, aspecte foarte importante și în, mai ales în momente de criză, pentru că au loc migrații, um, dar acestea nu trebuie să aibă un uh, efect negativ asupra uh, voturilor cu majoritate calificată sau asupra numărului de deputați de care poate beneficia un stat membru. Am reușit să ajungem la un uh, rezultat însă uh, adaptat la situația actuală. Uh, uh, Foarte bine. Din câte știu eu, spune doamna președinte, de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, tratatul a fost modificat cel puțin de trei ori și nici măcar uh, n-a existat vreun stat membru care să pună sub semnul întrebării această regulă de vot adoptată cu ocazia adoptării tratatului de la Lisabona. Și am putea eventual, cu ocazia adoptării, știu eu, unor statistici, să încercăm să punem sub semnul întrebării ceea ce au acceptat statele membre în momentul în care au aderat la Uniunea Europeană și în momentul în care au uh, acceptat tratatul de Lisabona. Însă mie nu mi se pare că asta ar fi niște practici chiar corecte. Bun. Are cuvântul doamna Papadopoulos și apoi doamna Harkin. Mulțumesc, doamna președinte. Da, într-adevăr, aici e vorba de un dosar foarte important și destul de controversat. Am petrecut foarte mult timp cu discuții pe această temă și doamna Bastos tocmai a menționat uh, tema aceasta a majorității calificate. Element deosebit de important introdus într-unul din amendamente, pentru că există foarte multe îngrijorări uh, Uh, din partea domnului raportor și anume că țări din Europa Centrală și de Est ar putea să fie afectate. Însă nu este rolul nostru. Aici e vorba de un raport tehnic și ca atare trebuie să acționăm trebuie să avem statistici de încredere fiabile pe care să le putem utiliza în toate din cele 27 de state membre europene. Deci, statistici comparabile, fiabile, pentru că de multe ori am văzut asta în trecut, Uh, nu am avut o consecvență între diferitele proceduri, cum anume aceste date statistice au fost colectate. Și, de multe ori, dacă e să comparăm anumite statistici și proceduri colectate într-o țară, într-una din uh, țările din Uniunea Europeană, acestea sunt diferite dintr-o regiune la alta și de aceea e nevoie de o armonizare. Acum, acesta nu a fost singurul subiect asupra căruia punctele de vedere erau împărțite, ci Domnul raportor a introdus o foarte multă terminologie care evident este acceptată la nivel internațional. Spre exemplu, uh, se vorbește în text despre uh, noi regiuni, însă acest lucru contravine declarațiilor noastre acceptate la nivel internațional. Deci foarte multe amendamente de compromis au fost înaintate de către raportori, Al socialiștii și democrații au avut discuții intense cu reprezentanți de la Consiliu și am avut o contribuție importantă pentru subiectele cele mai importante, și anume că nu putem accepta niciun fel de schimbări ale definițiilor prevăzute în articolul 2 în ceea ce privește durata de ședere, ci ar trebui mai degrabă să utilizăm le- uh, lexicologia utilizată la nivel internațional, definițiile de acolo. Nu trebuie să schimbăm scopul acestui regulament. Dacă vă uitați la articolul 4, aici avem o, o abordare diferită în ceea ce privește uh, nevoia de date și uh, tipul de date necesare. Acum, plecând uh, pe acest, de la aceste uh, observații, am, uh, a trebuit să respingem foarte multe uh, sugestii făcute de către domnul raportor, pentru că a introdus în text foarte multe aluzii la alte regulamente și a introdus prea multe schimbări. Ceea ce propune dânsul e, sunt anumite definiții specifice care nu sunt recunoscute, acceptate și utilizate la nivel uh, de regulamente uh, redactate de către comisie. Și noi ce ne dorim este să ușurăm discuțiile. Dacă socialiștii și democrații și raportorii din umbră sunt de acord, e bine, am introdus patru amendamente de compromis. Le putem trimite tuturor uh, partidelor politice și raportorilor din umbră și speranța noastră este pentru a putea finaliza acest dosar uh, este să putem să-l încurajăm pe domnul raportor să le analizeze cu atenție, pentru că știu că și în cadrul uh, PPE-ului părerile sunt destul de împărțite. Și aici nu avem unitate pentru a putea susține ideile uh, domnului Șogor. De aceea eu vă sugerez ca toți raportorii din umbră să analizeze aceste observații ale noastre și să ne dăm seama că Uniunea Europeană nu poate avea în regulamentele sale terminologie diferită de cea utilizată la nivel internațional și nu putem accepta niciun fel de modificări în uh, ceea ce privește conținutul, esența acestui regulament. Deci noi avem patru amendamente de compromis pe care le-am înaintat și încurajăm toți raportorii din umbră să le analizeze în așa fel încât să putem ajunge la o apropiere a punctelor de vedere. Mulțumesc! Doamna Bastos, nu, să nu cumva să încercați să o convingeți pe doamna Moran Șarție, pentru că nu se va lăsa convinsă. Bun, doamna Harkin și apoi domnul Uri. Mulțumesc, doamna președinte. Iată că aici avem un document destul de controversat. Toată lumea recunoaște faptul că avem nevoie de o abordare coerentă în momentul în care uh, colectăm date în scopuri statistice. Da, și clar că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Punctul meu de vedere pe această temă este că uh, încercăm să ne apropiem cât mai mult de textul de la Consiliul. Nu am văzut încă amendamentele de compromis din partea socialiștilor. Acum, articolul 2, aliniatul 1, punctul D, sub aliniatul 1. Dacă nu mă așel, uh, doamna Papadopoulos s-a referit la, acest, uh, la această parte a textului în ceea ce privește definiția pentru uh, rezidenți. E bine, propunerile făcute de către socialiști S-a referit deci la o persoană care își petrece în mod normal uh, viața de zi cu zi într-un anumit loc. Acum, textul de la Consiliul și, într-adevăr, regulamentul din 2008 pe această temă spune în felul următor absența temporară din anumite motive. Și aici, spre exemplu, se enumerează vacanță, odihnă, tratament medical sau, știu eu, din motive religioase și așa mai departe. Și m am pus și o întrebare, oare de ce trebuie să avem noi toate aceste exemple? Uh, Însă, bun, acest lucru figurează deja într-un regulament care datează deja din 2008 și pentru a avea coerență și consecvență, uh, eventual am putea prelua toate aceste lucruri, nu? Uh, evident, nu e un subiect chiar așa de arzător, însă să nu pierdem din vedere ideea aceasta a consecvenței și a coerenței. Acum, un alt aspect la care domnul Șogor s-a referit, e vorba de durata, perioada de timp pe care o persoană trebuie să o petreacă la rezidența sa obișnuită. Și s-a sugerat aici un termen de 5 ani. Noi suntem de părere că textul propus de la Comisie și sprijinit de Consiliu, și anume o perioadă de 12 luni, este un text mai bun. Deci nu putem susține uh, propunerea domnului Șogor. O perioadă așa de 5 ani e pur și simplu o propunere personală a domnului Șogor. Din ceea ce știu eu și mă veți corecta dacă mă înșel, acea perioadă de 5 ani de zile nu apare în niciun fel de definiție utilizată sau document utilizat la nivel internațional. Și din acest motiv vom menține, vom prefera această perioadă de 12 luni propusă de Comisie și acceptată de Consiliu. Și acum, pentru a mă referi la amendamentele de compromis, deci uh, înaintate de către socialiști și democrați. Eu cred că amendamentul 4, cel care se referă la uh, datele uh, um, um care sunt agregate în funcție de sex, e bine, toate aceste elemente trebuie revăzute. Mulțumesc, până doamna președinte. Acum domnul Öri are cuvântul. <coughs> Mulțumesc, doamna președinte. Întâi de tată de toate doresc să răs- vă răspund dumneavoastră, doamnă președinte. Cred că cineva uh, pune sub semnul întrebării mecanismul de decizie, așa cum figurează în tratatul de Lisabona, ci acum vorbim despre un instrument statistic care să ne permită să determinăm că la un anumit moment un număr X de uh, oameni se află pe teritoriul unui stat membru. Iată despre ce e vorba în demografie. Uh, și cred că e important să ținem seama că demografia uh, ține seama și de ponderea la vot. Vreau doar să clarific care este scopul nostru. Acum, în ce privește statisticile? Ca știință, respect foarte mult statistica, am lucrat mai mulți ani în acest domeniu și cam știu cum funcționează aceste lucruri, deci vorbesc din propria mea experiență. Uh, Ajungând acum la un alt aspect. Și dacă îmi permiteți, mă voi referi și eu aici la uh, definiții. Reședința obișnuită, cum uh, este utilizat acest concept și dacă îmi permiteți, aș spune că, din punctul meu de vedere, 12 luni este un interval prea scurt. Nu vorbim despre un nou proces. Statisticile au utilizat aceste intervale de mult, de mult timp. Uh, reședința obișnuită este un concept deja utilizat. Iar perioada de referință pentru acest concept era de 10 ani. La vremea respectivă era logic, pentru că din 10 în 10 ani uh, aveau uh, loc uh, recensăminte. Însă, diversele state membre furnizează informații pe bază anuală și, dacă înțeleg în mod corect, Comisia și-ar dori să modernizeze contactul pe care îl au cu organismele statistice naționale. Deci, statisticile anuale vor fi incorporate în aceste calcule. Poate o idee bună, poate una proastă, nu sunt sigur. Însă, problema este abordarea pe care o are Comisia. Ei doresc să accelereze procesul, își doresc nu un interval de 2 ani, ci acum de un singur an, pentru a aduna cât mai multe date statistice. Pot să înțeleg acest lucru, dar ceea ce mi se pare mai greu de înțeles e următorul lucru. Conceptul de uh, rezident obișnuit, adică unul care se află în mod obișnuit într-un anumit loc solicităm un fel de angajament între această persoană și uh, țara în care este rezident obișnuit. Vorbim de diverse categorii de populație, dar putem vorbi și despre indivizi cu familia sau fără familia lor, familia lor putând fi rezidentă într-un alt stat membru și să aibă un alt loc de muncă sau alte obligații. Pot să călătorească la uh, locul uh, obișnuit de ședere. Eu însu fac naveta uh, adesea între Bruxelles și reședința mea, foarte mulți cetățeni, deși sunt rezidenți într-un anume loc, fac naveta în mod constant. Interval de 12 luni este foarte scurt, uh, mult mai scurt decât un contract de muncă, chiar și unul pe durată determinată poate fi de 3 sau 4 ani. Să zicem că un contract de muncă cu o durată de trei ani nu face din tine un cetățean belgian, dacă ești uh, maghiar, român și așa mai departe. Ești totuși legat de uh, contractul de muncă, din motive profesionale te afli aici la Bruxelles uh, diversi cetățeni sunt detașați în străinătate pe diverse motive și pe diverse intervale de timp. Nu sunt sigur dacă Marion are dreptate atunci când spune că un interval de 5 ani nu există și nu apare în alte documente internaționale. Există însă conceptul de reședință permanentă și aici e vorba de cu totul alte convenții și, într-adevăr, acolo se vorbește despre 5 ani, dar noi acum nu vorbim despre conceptul de reședință permanentă. Atunci, într-adevăr, ar fi vorba de un interval de 5 ani din punct de vedere statistic potrivit propunerii. Există persoane care, pe o perioadă minimă de un an, ar putea fi uh, rezidenți obișnuiți într-un alt stat membru. Închid acum paranteza, dacă îmi permiteți. Am discutat despre statistici, despre natura acestora. Și pentru a încheia, aș spune că am înțeles că la Consiliu nu au existat probleme de această natură și totul a mers bine. Um, experți în statistică au fost prezenți, au examinat propunerea și au făcut diverse sugestii cu care toată lumea a fost de acord. Toată lumea a fost de acord și s-a spus, haideți să mergem înainte. Între timp s a intervenit tratatul de la Lisabona. Și vă amintiți că acest proces durează de ceva vreme. Tratatul de la Lisabona are consecințe și asupra acestui dosar, asupra metodelor, inclusiv a metodelor de calcul statistic. Parlamentul a început să-și facă auzită vocea și a lansat o serie de provocări. Pentru că se pare că intervin și uh, anumite probleme politice. Nu punem sub semnul întrebării uh, aspectele statistice, spunem doar că statisticienii poate că nu au avut în vedere scopul ultim al felului în care vom folosi aceste date statistice statistice. Prin urmare, vor apărea ramificații și în ce privește anumite decizii politice. Fie că vorba de Consiliu sau Comisie, nu am văzut niciun model statistic care să ne poată spune care va fi impactul statisticilor asupra luării de decizie. Nu am văzut niciodată așa ceva. Dacă ar fi să avem la dispoziție un exemplu, atunci, într-adevăr, am putea să medităm asupra problemei. Este însă o problemă reală, o problemă serioasă pe care, de care să ținem seama. De exemplu, ar putea fi vorba de 100 de mii de cetățeni care aparțin unui teritoriu sau altul. Dar poate că această cifră nu ar avea un impact asupra luării de decizii politice. În alte circunstanțe, poate că un grup de populație mult mai mic ar avea un impact în decizia politică. Însă, repet, nu avem încă niciun exemplu de această natură. Dacă am dispune de astfel de exemple, atunci sigur am putea discuta, ne-am putea gândi și am putea dezbate. Domnul Șogor sugerează 5 ani. Poate că e idee bună. Oricum, vom merge la trilog și mm, poate că atunci vom avea acest schimb de opinii și vom obține argumente solide, exemple tangibile, care să ne demonstreze că o anume metodă nu va avea un impact negativ asupra uh, sau cutării stat membru. Vom forța oarecum Consiliul să ne demonstreze în ce fel vor fi puse lucrurile în aplicare și care vor fi consecințele. În acest fel vom putea încheia dezbaterea. Acestea au fost comentariile mele în acest punct. Nu e prima oară când uh, ne găsim într-o astfel de situație, dar e limpede că Parlamentul European acum trebuie să se gândească temeinic la rolul său politic și să abordăm uh, problemele uh, cât mai rațional. Doamna președintă, am depășit uh, puțin timpul uh, nostru. Aș dori ca toată lumea să se poată exprima, dar nu pot permite ca intervenienții să vorbească de trei ori mai mult decât raportorul. Aș vă juca ruga să țineți în frâu argumentele dumneavoastră. Domnul Ungari și apoi doamna Oman Reuten. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Ungureanu, pe scurt. Uh, obiectivul întregului dosar este de a obține date statistice fiabile. Acesta este scopul nostru. Mă tem că pe baza unor concepte ca rezident obișnuit am obține practic date statistice haotice, nici de cum fiabile. Dacă să ne uităm la articolul 2, acolo unde se vorbește despre rezidenții obișnuiți și perioada de 12 luni. Baza acestui concept e că cineva va fi numărat dacă uh, întâmplător se află într-un anume loc pentru un anume interval de timp. Este un concept foarte vag din punctul meu de vedere. Și aș dori să vă atrag atenția, stimați colegi, la amendamentele 8 și 9 ale raportorului, solicitându-vă să susțineți aceste două amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Oman Eh, Mulțumesc. Prima propunere făcută în grupul PPE m-a destabilizat, deoarece se reiau anumite puncte care, din punctul meu de vedere, nu își găsesc locul într-o Europa a decenței. Se vorbește de etnicitate, din fericire, ați declarat acest punct inadmisibil și mă bucur. Există diverse concepte în acest dosar, cum ar fi cetățenia, ceea ce ar însemna, bună oară, că irlandezii și italienii ar fi cel mai mare stat membru, deoarece populația lor este cea mai răspândită în întreaga lume. Ori acest concept, din punctul meu de vedere, nu rezistă la reflexie. Pe de altă parte, încercăm să uh, obținem consecințe politice din aceste statistici uh, printr-o majoritate calificată. Din punctul meu de vedere, însă, acest lucru e un nonsens. Dacă este iau numărul de locuitori al uh, țărilor de jos, 6 milioane de cetățeni olandezi vor primi 12 puncte. O țară precum România, 21 de milioane de locuitori, vor primi 13 puncte. Chiar dacă aș dori să influențez printr-o dimensiune politică aceste cifre, va fi imposibil. Un alt aspect dacă să discutăm despre intervalul de 5 ani, ce facem cu uh, acele persoane care rămân într-un stat uh, membru 5 ani, perioada în care uh, au obligații față de statul membru în care și-au reședința, tot ce înseamnă transport public, locuință, elemente care sunt subvenționate de respectivul stat membru. Din punctul meu de vedere, acest interval de 5 ani nu este admisibil și voi examina compromisurile propuse și voi examina de asemenea textul Consiliului, iar bazându-mă pe aceste elemente, voi lua o decizie. Însă, pentru mine, argumentul politic nu cred că îi va convinge pe colegii mei. Mulțumesc. Euh, Mulțumesc, președinta. Două observații și din partea mea. Odată, statisticile demografice și domnul Ori a spus acest lucru, uh, s-a schimbat în secolul XIX, existau recensăminte odată la 10 ani și jandarmii mergeau călare în sate ca să vadă ce se întâmplă într-o casă sau alta. Între timp, evident, lucrurile au evoluat, iar metodele statistice au permis, din fericire, ca datele de care dispunem să fie mai nuanțate. Sigur că nu întotdeauna este cazul bunor atunci când încercăm să calculăm pragul de sărăcie. Așteptăm mult pentru a avea cifre adecvate, iar în domeniul demografiei, foarte sincer, toată lumea își dă seama că E un domeniu în care uh, statistica a făcut progrese. Interesul este ca să putem ajusta cât mai îndeaproape realitatea cifrelor cu instrumentele de care autoritățile publice dispun pentru a face față provocărilor ridicate de cutare, cutare proporție sau contribuție la populația europeană în ansamblul ei. Nu din întâmplare, statisticienii au validat propunerea comisiei. Se pare că, dintr-un punct de vedere tehnic, aceste propuneri sunt viabile și ne vor permite să progresăm, ținând seama de cifrele de pe teren. A doua mea observație se referă la modalitatea în care facem legătura între definiția rezidenței obișnuite din articolul 2 și ce se prevede la articolul 4. Eu cred că în articolul 4 apare o definiție mai nuanțată, deoarece acest articol se referă la utilizarea datelor statistice pentru a stabili ponderea fiecărui stat membru la momentul unui vot cu majoritate calificată. Propunerea grupului socialist care permite să se țină seama de specificul statisticilor potrivit articolului 4, dacă această propunere a devenit regulă generală, asupra modului în care se definesc populațiile rezidente. Această soluție, așadar, ne-ar permite să obținem un rezultat folositor. Dar, la da, doamna Arkin am înțeles că este deschisă vis a -vis de această posibilitate atâta timp cât se menține punctul validat de către Consiliu referitor la un text anterior, vizând definirea rezidenților obișnuiți, incluzând categorii care <laughs> pentru mine, vă mărturisesc, sunt foarte surprinzătoare. Nu știu de unde provin acestea. Că e vorba de tratament medical, un pelerinaj religios. Ține seama de astfel de momente specifice. Pentru mine e surprinzător, repet. Dar dacă aceasta este calea către compromis, uh, aș fi curioasă să știu ce crede și Comisia despre aceste aspecte. Uh, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. În mod normal, uh, în comisia noastră încercăm să ajungem la un acord și când mă uit la dezbaterea de astăzi, suntem foarte departe de acest obiectiv când văd cât de diferite sunt pozițiile, mi se pare că situația este destul de gravă. Sunt de acord cu ceea ce spune uh, Ria referitor la, apartenen- la apartenența etnică. Faptul că a fost de, uh, declarat inaccesibil uh, este deja un pas. Însă de a spune când cineva este cetățean, când au loc de, când trebuie să aibă loc proceduri de recunoaștere și cum pot fi interpretate diferit statisticile, uh, E bine, atunci uh, nu pot decât să-mi pun o singură întrebare. Vrem să votăm mâine? Vrem să votăm uh, având în vedere pozițiile atât de controversate care s-au uh, exprimat astăzi? Nu ar fi mai bine să amânăm votul astfel încât să găsim o bază comună? Am avut multe rapoarte la care am avut diferende și apoi am găsit o linie comună cu detalii care erau, asupra cărora aveam poziții diferite Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că și alte uh, comisii au uh, au tras un semnal de, de alarmă în acest sens. Eu aș propune așadar eventual să amânăm acest vot uh, și să găsim o linie comună decât să avem un uh, vot uh, de pe poziții de luptă. Este de fapt întrebarea pe care doresc să o pun în mod concret, dacă nu sunteți de acord cu această amânare. Domnule Ari, ați vorbit cel mai mult uh, în această ședință pe acest punct. Pe scurt, vă rog. Vorbeați despre viziunea Comisiei. Bine, Comisia Europeană încearcă să ne ofere asigurări și citesc. Use the usual residence concept by they can, if this is not possible, provide data on registered legal population. Na ez az, ami aztán még inkább összezavar. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu face decât să aducă confuzie. Înseamnă că am calculat într-un anume fel, în funcție de circunstanțe, iar din punctul meu de vedere acest lucru este inacceptabil. Thomas a făcut o sugestie. Nu vreau să prelungesc uh, discuția. Președinta, uh, vă întrerup. Comisia va interveni imediat și cred că trebuie să aibă posibilitatea să vă răspundă. Acum că ați reluat cuvântul și doamna Papadopoulou vrea să reia cuvântul, nu, domnule Ori, nu mai aveți cuvântul. Doamna Papadopoulou, o secundă, foarte pe scurt. În introducerea mea foarte succintă am spus că am avut discuții intense cu Consiliul și am încercat, într-adevăr, domnule Man, să obținem un compromis, pentru că dacă mâine mergeți la vot, mergem la vot, trebuie să știm uh, ce grupuri politice sunt de acord și care nu. Gata, spune președinta. Doamna președinte, vreau să permiteți. Îi răspund domnului Ari. Răspunsul comisiei este compromisul nostru numărul 3. Am preluat propunerea comisiei. Aș sugera grupurilor politice să citească compromisurile. O vor face, spune președinta. Acum vreau să dau cuvântul Comisiei. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, vorbesc în numele Eurostat și prezint uh, scuzele directorului nostru responsabil uh, cu dosarul care a fost reținut la Luxemburg pentru o problemă de ordin familial gravă și acum este blocat într-un tren la Namur din cauza unei pane tehnice, așa încât uh, îmi cer încă o dată scuze și uh, vă explic de ce îl înlocuiesc. Doresc întâi de toate să ilustrez dezbaterea spunând că e limpede că e nevoie de un temei juridic pentru statisticile demografice. E un principiu acceptat de toată lumea procedurile bazate pe voluntariat nu mai sunt suficiente pentru viitorul sistem de vot din noiembrie 2014 încolo. Atunci când Comisia s-a întrebat ce e de făcut pentru a oferi un temei juridic în statisticilor, nu a dorit să reinterpreteze tratatele. Doar uh, încercăm să vedem care sunt cele mai bune proceduri de definire din punct de vedere tehnic pentru a ne permite comparația între cifrele oferite de fiecare stat membru și dorim să fim cât se poate de coerenți cu întreaga legislație comunitară și toate textele care fac referire la statisticile demografice. Am ținut de asemenea să ne referim la definițiile internațional acceptate, așa încât să garantăm obiectivitatea deciziilor. Apoi am încercat să stabilim criterii stabile și durabile, în funcție de uh, situații care adesea sunt pe termen scurt. Statisticienii sunt conștienți că definirea populației așa cum și doamna președinte a subliniat, aduc cu sine probleme complexe de uh, reformulare. Propunerea de pe masă e un, uh, rezultatul un efort lung între experții în demografie care au conchis că definițiile bazate pe 12 luni ce privește uh, rezidența obișnuită e cea mai pertinentă pentru a calcula cifra populației totale. Reglăm cele două obiective a oferi uh, un temei pentru cifra totală a uh, populației europene și apoi pentru a uh, oferi instrumentul necesar în luarea de decizii politice. În ce privește cifrele pe care se va baza sistemul de vot cu majoritate calificată, Comisia a susținut punctul de vedere potrivit căruia se utilizeze definiții uh, acceptate în toate statele membre și comparabile. Iar statele membre trebuie să adopte în tocmai definiția rezidenței obișnuite. Asta articolul 4. În ce privește articolul 3, E adevărat că, așa cum spune și domnul Uri, va exista o mai mare flexibilitate, dar e vorba aici de cifre care vor ține seama de variabile uh, cuprinse sub conceptul de live event. Și în fiecare lună septembrie a fiecărui an uh, aceste cifre vor fi transmise de statele membre pentru stabilirea uh, cifrei totale. Dorim să vă asigurăm că propunerile noastre au izvorât dintr-un efort tehnic îndelungat și ne dorim fiabilitate și comparabilitate pentru toate, pentru toate cifrele plătite din statele membre. În cursul negocierilor trilaterale, atunci vom putea, desigur, să vă oferim încă și mai multe detalii. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Președinte. Cred că votul va fi unul dificil. Întrebarea care se pune e, grupurile își doresc ceva mai mult timp pentru a obține un compromis sau să analizeze mai bine amendamentele socialiștilor? În ce mă privește, foarte sincer, dacă se dă dovadă de deschidere, sunt de acord, dar mă neliștește, în ce viitorul cum arată și prezentarea comisiei, aceste statistici trebuie să poată fi utilizate la 1 ianuarie 2014. Pentru că atunci vom dispune de un cadru financiar multianual care va trebui pus în aplicare. Ori, uh, negocierea Consiliului va dura și statele membre trebuie să aibă și timp să pună în aplicare textul. Iată de ce aș dori ca grupurile politice să se pună de acord cât mai repede, chiar dacă apoi vom merge în plenară pentru a defini mandatul de negociere. Poate este aceasta o cale de ieșire. Domnule Eri, aveți cuvântul pentru mai puțin de un minut. Voi fi de acord într într-o singură situație cu această prelungire a calendarului pentru grupurile politice. Dacă modelul de calcul în funcție de procedura cu uh, calificată. Modelul Comisiei trebuie să ne poată convinge că acesta este modelul cel bun Președinta, Comisia are un studiu de impact în ce privește diversele scenarii? Nu. Acest lucru nu este disponibil. E clar că uh, ne-ar mai trebui încă șase luni sau un an pe care nu îi avem la dispoziție. Domnul Sărcas. Doamna eh, președinte. Doamna președinte, eu înțeleg. Înțeleg foarte bine care este solicitarea domnului Thomas Mann, însă experiența demonstrează că, de fapt, e vorba de o dezbatere care este desfășurată de către politicieni, dar e și o dezbatere tehnică. Au fost seminarii, dezbateri și așa mai departe. Noi suntem oameni politici și vrem să avem statistici fiabile. Și sunt și am fost dintotdeauna împotriva faptului că uh, funcționarii să preia munca ce revine uh, politicienilor și politicienii să preia munca ce revine funcționarilor. Nu, nu, nu, nu, nu statisticile au anumite convenții, au anumite reguli, e vorba de o muncă îndelungată, secole deja, nu? Și n-am să încep să discut acum cu colegul meu despre uh, metode de calcul și formule de calcul. Nu! Doamna președinte, chestiunile tehnice nu fac obiectul discuțiilor din comisia noastră. Ne aflăm aici într-un dosar foarte tehnic, în care au existat deja discuții interminabile. Acum, doamna președinte, cred eu că va trebui să și votăm pentru că asta facem noi la nivel uh, de comisie, dăm un răspuns politic și să nu ne eternizăm cu discuții inutile. al Președinta, menținem punctul pe ordinea de zi și vom vedea în ce fel vom defini mandatul de negociere după vot. Invit grupurile politice să își formuleze pozițiile cât mai devreme, uh, atunci când mâine vom rediscuta acest punct. Încheiem aici discuția uh, la punctul 12, doar dacă domnul raportor nu ar mai dori să intervină. Domnul uh, Șogor. Pe scurt, aș dori să răspund doamnelor Harkin și Papadopoulos. Nu e vorba aici doar de uh, statele din Europa Centrală și Orientală. Nu este o problemă specifică pentru aceste state. În ce privește amendamentele de compromis, putem accepta observațiile în ce privește definițiile, care provin în special de la grupul socialist. Și aș dori, domnule Harkin, să-i spun că domnul Eri a răspuns deja interogației dumnei. Există o durată de 5 ani în directiva 2004 per 30. Mulțumesc, președinta. Am notat și observațiile domnului raportor. Vom vota așadar mâine. Înainte de a trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, doresc să revin la punctul 2 și să-i urez bun venit printre noi domnului Ionatan Buzutil și domnului Nicola Troș, ambii experți național detașați, asistenți care s-au alăturat secretariatul Comisiei EMPL de la 1 februarie. I-aș ruga să nu fie timizi, să se ridice în picioare pentru ca eurodeputații să-i poată saluta. Vă urez așadar, bun venit! Äh, <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, în ceea ce privește mm, handlingul la sol, am avut o reuniune a coordonatorilor din umbră lunea trecută și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că nu am reușit să cădem de acord asupra unui compromis suplimentar. Era vorba despre a spune că cele patru categorii pe care le avem uh, în care să se... Deci cele patru categorii în care este restrâns accesul la piață să se extinde la 11. Am uh, făcut multe compromisuri, atât la Brus, uh, Bruxelles, cât și la și am lucrat foarte mult la acest subiect, am fost la fața locului, inclusiv uh, pe 14 februarie, am uh, depus eforturi să obținem ceva, am lucrat la toate nuanțele, însă până la urmă a trebuit să constatăm că nu reușim să ajungem la un compromis. Am mai avut uh, tocmai o am, tocmai am mai avut o reuniune a coordonatorilor înainte de ședința de astăzi iar decizia este să spunem că vrem ceea ce am uh, obținut în ultimul compromis asupra căruia am căzut de, uh, de acord, să menținem asta pentru Comisia TRAN. Uh, Comisia pentru Transport așteaptă votul comisiei noastre. Deci noi am vrea să confirmăm poziția noastră. Nu în toate nuanțele raportului, ci să spunem că vrem ca acest raport să rămână valabil pentru ca el să fie un semnal transmis uh, Comisiei pentru Transport, pentru că va trebui să luăm o decizie în plen referitor la asta. Vă spun ce s-ar putea întâmpla. Uh, uh, s-ar putea ca unii să spună că sunt prevăzute prea multe măsuri de protecție socială, Uh, și că nu vor să sprijine acest lucru și pentru a um, evita această situație trebuie să aș vrea să confirmăm poziția noastră, compromisul nostru uh, din nou mâine prin vot, pentru că el să nu poate dispărea de pe ordinea de zi. În al doilea rând, am încercat să văd dacă nu putem câștiga o lună uh, de timp, însă pe baza discuției de astăzi, cred că nici în această lună nu am putea să găsim un acord suplimentar Chiar și în Comisia pentru Transport pozițiile sunt în continuare controverse, controversate. Um, o lună în plus nu ar ajuta foarte mult. Deci eu propun Comisiei să confirmăm mâine uh, faptul că uh, compromisul nostru este o bază de negociere pe care uh, pe care o sprijinim, este un semnal foarte bun pentru Comisia pentru Transporturi. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luptat pentru atingerea acestui uh, compromis. Poate am mai putea să și am încercat să-l mai modificăm, însă nu am reușit să aducem uh, ceva suplimentar față de ceea ce am, uh, am obținut deja. Um, eșecul însă nu se datorează lipsei de bunăvoință, pentru că noi am făcut tot ce am putut. Mulțumesc! Mulțumesc, Thomas, pentru informații. Dau cuvântul raportorilor din umbră, întâi Iuta Steinrück. Mulțumesc. Aș vrea să constat, ca constatare de bază, că uh, urmările deschiderilor, deschiderilor pieței în acest caz nu sunt o problemă numai pentru Germania sau pentru vorbitorii de germană, după cum uh, s-a spus în ultimul an. De asemenea, putem constata că se creează avantaje concurențiale față de alte uh, regiuni în lume. Însă nu se pot crea avantaje în Europa, avantaje concurențiale prin uh, dumping salarial. Trebuie să uh, obținem avantaje concurențiale prin calitate și securitate în aeroporturile noastre și acest lucru trebuie subliniat în acest pachet în care uh, este negociat în mare parte în Comisia pentru Transport. Evoluțiile actuale ale, um, ale negocierilor uh, și mai ales uh, evoluțiile din Comisia Tran uh, mi se par îngrijorătoare. La un moment dat a existat uh, o luminiță la capătul tunelului să se ajungă la un acord eventual uh, pentru a evita cel mai gra- ca cel mai, cele mai grave posibilități să se um, să, să devină realitate pentru lucrători, însă acum ceea ce se întâmplă este că um, conservatorii um, luptă pentru liberalizarea și, liberalizare și nu uh, acceptă niciun fel de uh, restricționare a acesteia și sper să nu aibă câștig de cauză. și cred că acțiunile conservatorilor și liberalilor vor avea uh, consecințe asupra lucrătorilor. Și aici, în uh, această comisie, văd că interesele economiei uh, sunt prioritare față de interesele lucrătorilor. Dacă mâine confirmăm acest compromis care a fost atins deja și înainte de ultimul vot am spus că cu inima aș vota împotrivă, ei bine, dacă mâine voi vota pentru, este pentru că mă tem că s-ar putea ca situația să se înrăutățească pentru lucrători. Am fi putut eventual obține un uh, pas în plus când, dacă ar fi fost vorba de preluarea tuturor uh, lucrătorilor dacă se schimbă ofertantul și acest lucru ar fi fost în interesul uh, și acest lucru a fost respins de către majorități Um, deci ar fi fost în interesul lucrătorilor ca tot să fie transferați, însă a prevalat interesul economic. Um, noi însă vom sprijini răul mai mic, fără a sprijini cu toată inima acest compromis. Mulțumesc, domnul Bach. Da, pe scurt. Sunt uh, membru în Comisia pentru Transporturi, deci cred că am lucrat uh, din ambele perspective și sunt la curent cu modul în care se desfășoară lucrurile în Comisia pentru Transport. Trebuie să creăm un contra, o contragreutate la uh, concurența nelimitată și cred că am făcut un pas înainte uh, care, din punctul meu de vedere, ar fi putut fi uh, chiar mai important, mai mare însă poate că în viitor instanțele vor trebui să decidă uh, ce se întâmplă cu cele două clasificări diferite. Cred că trebuie să votăm mâine în mod pozitiv, să ne confirmăm poziția. Comisia pentru Transport așteaptă o decizie din partea noastră și cred că este un uh, transport, uh, un semnal clar, mă scuzați, în această direcție și uh, salut și îl felicit pe uh, Thomas Mann pentru munca depusă și pentru disponibilitatea de compromis. Mulțumesc. Uh, m-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Noi la uh, ALDE am avut uh, noi uh, am respins uh, avizul uh, de la aceast- din această comisie. O vom face din nou pentru că mi se pare că dezechilibrul este prea mare. Bineînțeles că este vorba de interesele lucrătorilor, dar și de interesele angajatorilor. Și mi se pare greșit uh, să le opunem să opunem aceste două interese, pentru că dacă întreprinderile nu pot fi active, atunci se pierd și locuri de muncă și atunci lucrătorii au o problemă. Mi se par intervențiile prea mari în acest domeniu. Ar fi existat restricții foarte mari dacă s-ar fi făcut o modificare. Deci, din acest punct de vedere, nu ar fi fost uh, uh, o, o soluție pentru noi. Practic, uh, uh credem că Um, situația se poate um, îmbunătăți numai printr-o bună formare în acest domeniu. Din păcate, această poziție nu, s-a, um, nu a reieșit în, în acest proiect de aviz, deci nu vom putea să-l sprijini. Urmează acum uh, colegul Handel. Mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă observație. Nu, nu sunt nici eu uh, foarte mare admirator al soluției, uh, al soluției găsite. Cred că ar putea fi mult mai clar în multe domenii, însă cred în continuare că nu suntem uh, în poziția de a redeschide discuția. Cred că ar trebui pur și simplu să ne consolidăm poziția față de Comisia pentru Transport. Ceea ce a devenit clar la o reuniune a raportorilor din umbră a fost uh, faptul că există nevoie de a îmbunătăți subiect, uh, um, uh, un domeniu în Comisia pentru Transport și anume la subcontractare. Subcontractare, subcontractarea este o ușiță enormă pentru, um, pentru dumpingul salarial și pentru scăderea standardelor, inclusiv în domeniul în domeniul formării, doamnă Hirsch. Și cred că aici ar putea fi o mare problemă la Comisia pentru Transport și fac, fac apel la domnul Bach să se asigure că această ușiță uh, să fie închisă. O serie întreagă de criterii sociale sunt sprijinite în Comisia pentru Transport. Dar dacă anumite standarde nu sunt respectate, dacă criteriile sociale, o, dacă nu sunt respectate contractele colective, atunci noi am fi împotrivă, pentru că fără toate aceste prevederi, documentul ni se pare lipsit de valoare și vom vota ca atare. Mulțumesc! Îi dau cuvântul raportorului, domnului Iman. Mulțumesc încă o dată. Este clar, când avem de-a face cu un compromis, trebuie ca toată lumea să cedeze uh, unii au de suferit, alții uh, triumfează. Noi nu am putut să învingem, uh, dar am obținut un compromis și cred că majoritatea uh, îl vor uh, confirma. Nimeni nu vrea ca uh, lucrătorii să fie eliminați de pe piețe prin uh, compromisuri murdare. Nimeni nu vrea ca munca să nu fie uh, recompensată în mod adecvat, nimeni nu vrea dumping social. Acesta este uh, cheia mesajului nostru. Poziția PPE-ului a prezentat-o George Bach, eu mă limitez la rolul meu în calitate de raportor. Și aș dori să fac referire la faptul că săptămâna viitoare mai avem posibilitatea, în calitate de raportor din umbră, de la TRAN și raportori din umbră de la uh, Comisia pentru Ocupare să ne întâlnim și să discutăm aspecte cum ar fi subcontractarea sau, de exemplu, o altă decizie foarte importantă uh, pe care trebuie să o rediscutăm, uh, o clauză de subsidiaritate, de a da mai multe competențe statelor membre, trebuie să discutăm acest lucru și trebuie să ne asigurăm că Um, că putem face modificarea de a avea o informare și nu o notificare din partea com uh, pentru comisie. Um, deci trebuie să facem diferența între informare, notificare și aprobare din partea comisiei. Însă aș vrea să spun că noi am încercat ca lucrătorii să simtă că nu sunt lăsați uh, de izbeliște. Uh, am depus presiune Uh, am uh, transmis un mesaj clar Comisiei pentru Transport și sper că a fost uh, înțeles acest mesaj. Dacă mâine putem avea o, o majoritate, mi se pare un pas înainte, un mesaj foarte clar pe care să se poată baza Comisia pentru Transport. Vom vedea ce mai putem obține la reuniunile raportorilor din umbră împreună cu Comisia TRAN. Mă bucur, mă bucur că am obținut competențele noastre și că nu s-a spus ca de obicei că o comisie este competentă pe fond și că celelalte dau avize. Poate la final uh, vom putea să ne reprimăm uh, tristețea și să spunem că totuși am obținut ceva, pentru că toți lucrătorii trebuie să aibă dreptul să fie uh, tratați în mod echitabil și just și cred că noi am contribuit la asta. Mulțumesc! Mâine vom vota referitor la acest subiect. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 14. Este vorba de o agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile. Raportoare este doamna Omen Reuton. Trebuie să discutăm cele 303 amendamente astăzi. Deci îi dau cuvântul doamnei Omen Reuton. Dank u wel, mevrouw Er eh, Mulțumesc, doamna președinte. Foarte multe amendamente, exact așa cum ați spus și dumneavoastră. Dar, din fericire, multe dintre aceste amendamente pot servi drept bază, pot fi utilizate ca un, uh, un complement față de ceea ce figurează deja în text. Și pot să vă spun că mai sunt anumite dificultăți. Există un sprijin destul de larg asupra faptului că pensiile din primul pilon sunt deosebit de importante și că acest prim pilon trebuie să reprezinte, de fapt, un nivel de pensii minim. Doamna orator citează foarte multe amendamente. Uh, mai există și stimulentele pentru pensiile din cel de-al doilea pilon, e vorba de stimulente fiscale. Aici vorbim despre numărul de ani de muncă, ani lucrați, în loc de vârstă de pensie. Și cred eu că ar fi bine să găsim aici o combinație între cei doi factori. E vorba de 120-121, deci sprijin pentru aceste amendamente uh, referitor la al doilea pilon. Dar mai sunt și probleme. În momentul în care am examinat acele amendamente care se referă spre exemplu, 44, 68, 71, e bine, în momentul în care am examinat aceste amendamente, pot să vă spun că nu am fost de acord cu ele, pentru că sunt de părere că uh, primul pilon, deci solidaritatea, reprezintă un aspect important, însă mm, asta încă nu este totul. Eu aș sugera ca amendamentele din partea verzilor în care se prevede că sistemul de multiplicare nu este un lucru bun, e bine pot să vă spun că aceste observații m-au mirat. E vorba de 103, 117 și 118. Doamna președinte, mai sunt și alte dificultăți în ceea ce privește aceste amendamente care nu își doresc o legătură între speranța de viață care s-a prelungit și vârsta de pensionare. Sincer să vă spun, eu nu sunt de acord cu asta, pentru că vreau să existe o corelare în acest sens. Și sistemele de pensii pentru care s-au uh, adus contribuții sau s-a contribuit, e bine, acestea se află sub presiune. Mult mai mult decât acele sisteme intitulate în limba engleză Pay As You Go. Sunt de acord cu asta, însă nu pot fi de acord cu amendamentul 150 care limitează oarecum libertatea de uh, mișcare a capitalului pentru aceste fonduri de pensii. Doamna președinte, eu sunt în continuare convinsă că participarea sporită a lucrătorilor este unul dintre elementele cele mai importante care ar putea să facă în așa fel încât să avem o bază suficientă pentru a obține o pensie din primul pilon care să poată garanta astfel un venit decent. Asta îmi doresc eu. Un venit decent obținut din primul pilon, însă pentru asta e nevoie de mai multe persoane care lucrează și mai multe persoane active care uh, sunt în câmpul muncii ar însemna că trebuie să revizuim vârsta de pensionare și, de asemenea, să luăm măsurile necesare în așa fel încât acele persoane care au peste 50 de ani și care doresc în continuare să lucreze să poată să facă acest lucru. Je kijkt, 5% van de Belgische bevolking is dacă mă uit la o țară precum Belgia, în care 5% din cei care au peste 60 uh, de ani sunt în continuare active, bine, ne dăm seama că acest lucru nu este posibil să continue așa. Dacă ne uităm la o speranță de viață în medie de 80 de ani, e adevărat că trebuie să analizăm vârsta reală, e adevărat că toate aceste elemente sunt importante, însă trebuie să avem mai multe persoane care sunt active, care sunt în câmpul muncii. Și cred că, într-un astfel de spirit, aș putea să mă bizui pe înțelegerea din partea grupului socialist. Acum, ceea ce m-a bucurat, doamna președinte, este că există un anumit număr de amendamente referitor specific la situația femeilor. 229, 230, 234, 238. În ceea ce privește 150, 161 și 170, referitor la o durată prelungită de activitate, Uh, acolo sunt niște observații foarte bune pentru persoanele defavorizate și e adevărat că acolo, într-adevăr, trebuie să putem să le garantăm uh, locuri de muncă decente și e adevărat că sunt persoane vulnerabile care sunt pe piața muncii, în câmpul muncii și acolo avea, există câteva observații care au fost formulate și pe care pot să le preiau de asemenea. Acum, doamna președinte, dacă plecăm de la ideea că o persoană trebuie să fie activă pe o durată mai îndelungată, această decizie nu se poate lua la nivel european, ci se poate lua la nivel de stat membru și asta uh, într-un dialog cu partenerii sociali. Aș dori de asemenea să aduc câteva precizări pe marginea acestui punct. Doamnă președinte, ceea ce mie nu prea uh, mi place e vorba de eliminarea anumitor aliniate, amendamentul 76, spre exemplu, din partea verzilor, care se concentrează în întregime pe primul pilon ci în momentul în care apare o problemă în uh, sistemul de finanțare publică, atunci prim, prima categorie care are de suferit e, tocmai această categorie a pensiilor. Gândiți-vă la Spania, la Grecia, la Portugalia. Dacă nu ați pus bani deoparte pentru pensie, dacă depindeți doar de ceea ce poate plăti guvernul, atunci, evident, în momentul în care există o perioadă de criză, constatăm, spre exemplu, că din calculele noastre reiese că dacă ne dorim un venit decent din primul pilon, în 2020 acest lucru nu se poate face dacă nu avem și schimbări structurale. Acum, dacă negăm realitatea, evoluția demografică, e bine, nu, nu pot să înțeleg așa ceva, nu pot să accept așa ceva. Ar trebui ca pensiile să fie în continuare garantate, însă nu putem să spunem în același timp, da, vom, uh, vom crește Uh, sumele referitoare la contribuțiile la pensii, pentru că e singura metodă pentru a garanta pensiile, pentru că dacă facem asta, asta va fi în detrimentul uh, al uh, domeniilor sociale, învățământ, etc., etc. De aceea, doamna președinte, ar trebui ca împreună să dăm dovadă de inteligență și în cadrul solidarității între diferitele generații să nu uh, punem presiuni inutile asupra tinerei generații, pentru că tinerii oricum se vor confrunta cu un număr sporit de persoane în vârstă care, slavă Domnului, vor fi sănătoase și vor trăi mai mult, dar în primul pilon tinerii sunt cei care vor trebui să plătească pentru această categorie de populație extinsă. Deci ar trebui să găsim și alte metode de finanțare, dar aceste alte metode de finanțare nu sunt inepuizabile nici ele. Pentru că fondurile nu pot fi finanțate, nu pot fi plătite decât o singură dată. Deci, pentru veniturile mai ridicate, e adevărat că ar trebui să existe o solidaritate sporită. Bun. Dar presiunea nu poate fi ușurată doar prin această metodă. Eu nu vreau să impun pensii Uh, complementare. Dar, în continuare, sunt convinsă că acestea sunt necesare. Sunt convinsă că statele membre ar trebui să examineze această posibilitate în mod foarte atent. Și e adevărat că e un subiect deosebit de important și ar trebui ca diferitele generații să se afle în jurul mesei și să regândească acest sistem. Acum, sprijinul pentru primul pilon. Vă sunt recunoscătoare pentru acest sprijin suntem de acord cu amendamentele referitoare la acest prim pilon. Toate aceste amendamente le pot susține și în momentul în care vorbim despre cel de-al doilea pilon, vorbim de asemenea și de un cuvânt, și anume obligatoriu. Nu știu dacă acesta ar trebui să se regăsească în cel de-al doilea pilon, dar dacă plecăm de la ideea de solidaritate, dacă plecăm de la ideea acestui al doilea pilon, atunci ar fi necesar să existe și o obligație de participare, fără de care nu va exista o adevărată solidaritate în cadrul celui de-al doilea pilon. Deci această obligativitate, această obligație de participare în al doilea uh, pilon poate fi introdusă în text. Unii colegi mi-au spus, unii colegi mi-au spus, deci, și doamna orator salută pe cineva în sală, că nu ar trebui să existe vreo obligație pentru cel de-al doilea pilon, dar dacă obligativitatea aceasta există, este prevăzută, atunci trebuie să participăm. Uh, da, unii colegi chiar mi-au dat și alte exemple, exemplul IMM-urilor. Și IMM-urile nu pot fi obligate să creeze un sistem de pensii, de contribuții de pensii uh, dar, în continuare, eu cred că putem să dăm dovadă de creativitate pentru ca întreprinderile mici și mijlocii să se poată ralia la anumite proiecte care există. Și în acest sens, eu mi-aș dori să avem mai mult sprijin pentru astfel de idei. Nu sunt absolut deloc de acord cu acele amendamente care ar, spre exemplu, 240, 241, 245, care ar uh, înlătura cel de-al doilea pilon sau care l-ar slăbi. Și nu pot de asemenea nici să fiu de acord cu o altă idee, și anume că rolul uh, partenerilor sociali va fi unul mai uh, puțin preponderent. Eu m-am gândit la acest aspect și m-am gândit că poate această solidaritate, pentru a putea să o menținem, ar trebui să fie înscrită în cel de-al, înscrisă în cel de-al doilea pilon și să fie o solidaritate între diferitele generații. Deci diferitele generații să se simtă răspunzătoare în mod egal. Doamna președinte, mai avem și o problemă în ceea ce privește amendamentul 253 și 254. Colegul Becker, care își dorește regulamente suplimentare pentru protecția fondurilor uh, și contribuțiilor de pensii. Apoi, Frederic, amendamentul tău referitor la care credit. Eu cred că, da, e o posibilitate. Să facem în așa fel încât acele persoane care realizează anumite, uh, știu eu, misiuni de îngrijiri și așa mai departe, să poată să beneficieze de o, uh, de o pensie. Însă nu știu dacă formularea, sintagma care credit este sintagma cea mai potrivită. Apoi, pensiile lucrătorilor mobili. Știm foarte bine că acum la Consiliu se pregătește o poziție comună ca urmare a raportului meu, însă nu s-a găsit încă o soluție. Deci, de fapt, ce se așteaptă de la noi, de la Parlament? Noi am spus, portabilitatea pensiilor, transferul drepturilor de pensii, nu este neapărat necesar dacă drepturile dobândite într-un alt fond de pensii, într-un alt stat membru, pot fi menținute, pot fi păstrate. Deci dacă aceste drepturi evoluează, nu sunt statice, ci evoluează în, ținând pasul cu modul în care evoluează societatea. Și atunci aceste drepturi nu mai au nevoie de portabilitate. Ele există și sunt active. Deci capitalul nu mai trebuie să fie transferabil dacă celelalte condiții sunt garantate. Și aș vrea să spun colegilor din partea verzilor, dacă într-o țară ca portabilitatea nu este contestată, se vede că în momentul în care există schimbări și modificare ale sistemelor de pensii, uh, ceea ce vrem este să garantăm, de fapt, uh, fondurile, da? capitalul acesta care a fost acumulat. Vrem să garantăm drepturile de pensii. Asta ne dorim noi să garantăm. Apoi, sunt de părere că și aici încă mai trebuie să mai negociem. Dar sunt de părere că există anumite exigențe minimale care trebuie să fie prevăzute pentru a dobândi anumite drepturi de pensii. Uh, tu respingi acest lucru, Thomas, uh, dar uh, eu nu pot fi de acord cu asta, pentru că atunci s-ar putea să ajungem într-o situație în care n-am mai avea niciun fel de transfer. Am putea spune, spre exemplu, cu începere de la 21 de ani sau cu începere de la, știu eu, 23 de ani. Um, ar fi un prag minim care ne-ar permite să începem să dobândim drepturi de pensii. Și există un stat membru la care n-am să mă refer, deși îl cunosc foarte bine, în care se spune că indiferent care este vârsta, dacă lucrați undeva, dacă aveți o activitate uh, salariată undeva, aveți dreptul să începeți să cotizați pentru pensii. Însă situația devine haotică, pentru că dacă după trei luni de zile nu mai lucrezi și apoi te muți și mergi într-o altă întreprindere, trebuie să-ți aduci aminte că de fapt inițial tu pe undeva când ai lucrat timp de trei luni de zile și e un haos administrativ pe care nu-l doresc nimănui. De aceea cred eu că cel mai bine și mai necesar ar fi pentru a putea dobândi astfel de drepturi de pensii, să prevedem o, o, un prag, o vârstă, o, o perioadă. Nu știu dacă am putea fixa deja o perioadă de 5 ani de zile, așa cum e cazul în anumite state membre, mai mult, mai puțin. În orice caz, ar trebui să avem o astfel de perioadă care să ne permită să garantăm în același timp și mobilitatea lucrătorilor. Iată, doamna președinte, prezentarea mea. Acum, ceea ce eu îmi doresc să fac este să încerc să pregătesc un anumit număr de amendamente de compromis în care voi prelua anumite amendamente care au fost înaintate, apoi va trebui să ne concertăm, să vedem care e poziția pe care o putem determina și e adevărat că mai sunt și anumite puncte care sunt atât de controversate, uh, care sunt în totală contradicție cu punctul meu de vedere, Însă, per ansamblu, pot spune că ne aflăm pe calea cea bună pentru a ajunge la un acord și voi încerca să includ aceste elemente într-un fel sau altul. Vom mai avea o ședință săptămâna viitoare, miercuri, cu raportorii din umbră și uh, exact miercurea viitoare, nepotul meu își va, va, va, va primi diploma și aș vrea să pot să particip la această ceremonie de înmânare a diplomelor, dar oricum, vă voi contacta pe toți pentru a vă spune dacă se menține acea ședință prevăzută miercurea viitoare. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la dezbatere, pentru că pensiile, într-adevăr, reprezintă un subiect deosebit de important pentru bunăstarea cetățenilor, pentru nivelul de trai al cetățenilor europeni. E un element absolut fundamental, pentru că uh, Știm foarte bine că o cincime din populația europeană depășește vârsta de 50 de ani. Deci a venit momentul să acționăm, să facem ceva. Doamna președinte întrerupe doamna orator, care continuă. Nu uitați că ne dorim cu toții să trăim vreme îndelungată, sănătoși, fericiți, bucuroși, însă pentru asta trebuie să putem beneficia de o pensie. Și iată că aici avem câteva idei care pot contribui la acest lucru. Doamna președinte, mulțumesc pentru această prezentare și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Avem șapte membri înscriși care doresc să ia cuvântul. Însă nu uitați că la ora 11 și jumătate avem o audiere prevăzută, așa că v-aș ruga să încercați să vorbiți un maxim, maxim de două minute fiecare. Mai întâi domnul Darden. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus și doamna raportor, foarte multe amendamente eu am depus mai mult de 50 și asta vă asigur într-un spirit constructiv. Multe amendamente se referă la teme fundamentale, iar doamna raportor le-a evocat. Aș reține două elemente. Tema mestecului pilonilor și tema vârstei legale pentru pensionare. negocierile nu vor fi ușoare pe aceste două teme și aș dori să reamintesc poziția mea, o poziție pe care am explicat-o și în ședințe anterioare. Sunt convins că e nevoie de un pilon 1 fundamental. Sigur că pot apărea accidente și în cadrul pilonului 1, dar este cel mai solidar și cel mai securizant pentru a oferi o pensie. Iar această pensie nu trebuie să fie una minimală, ci un venit care să poată fi un venit de înlocuire, având un nivel decent. Sunt elemente de nuanțe pe care merită să le mai discutăm, dar ajungem sigur la problema finanțării acestei pensii, care nu ar trebui să fie una minimală. Iar aici suntem de acord că prioritatea este rata de ocupare. Cu cât lucrează mai mulți oameni, cu atât va fi mai ușor să finanțăm și pensiile. Și trebuie să ne gândim la o diversificare a resurselor, până oară, o cotizație socială generalizată. E limpede că acest prim pilon, în grupul nostru considerăm acest lucru, trebuie să fie completat cu un al doilea pilon complementar care să fie stabilit și generat împreună cu partenerii sociali, ținând seama de o economie europeană durabilă, pilon 2, în cadrul căruia și angajatorii vor fi responsabilizați. Acesta este un element foarte important. Depășesc timpul de vorbire, dar pentru mine e important. Suntem cu toți influențați de sistemul în care trăim ținând seama de uh, toate aspectele pozitive și negative ale sistemului. Cred că trebuie să ținem seama de faptul că poziția noastră trebuie să se bazeze și pe tendințele tuturor sistemelor din Europa, ținând seama firește de subsidiaritate și să facem propuneri aplicabile peste tot. Și să nu aplicăm peste tot sistemul aplicat într-o singură țară, chiar dacă e bun pentru țara respectivă mă gândesc la modelul olandez. Nu consider că e ideal și că poate fi transpus peste tot. În ce privește vârsta legală de pensionare, cred cu toată sinceritatea, intervine doamna președinte, vă rog să respectați timpul care a fost acordat. Ați depășit deja cu minut și jumătate timpul acordat. Mai am 15 secunde. Prioritatea nu este vârsta ci legală, ci vârsta reală de pensionare și caracterul automat al evoluției vârstei legale. Pentru că acest mecanism este periculos. Trebuie să ținem seama de ani de cotizare și de efectul asupra șumajului tinerilor și tot ce ține de final de carieră. Nu mai aveți cuvântul, doamna președinte, domnule următorii vorbitori. Domnul Bebacher, într-adevăr multe amendamente, dar asta nu înseamnă că nu ne situăm din aceeași perspectivă, că suntem raportori. Există multe sisteme în diferitele state membre, însă ne dăm seama că în plus de pilonul 1 e necesar și un pilon 2 sau chiar un pilon 3 care să-l consolideze pe primul, tocmai pentru a garanta durabilitatea pensiilor. Cei care consideră că pilonul 1 este un panaceu uh, se iluzionează. Ar trebui să mm, se uite un pic în manualele de istorie pentru a vedea în ce fel sistemele de pensii s-au dezvoltat în Europa și uh, altundeva uh, și cum s-au adaptat diverselor circunstanțe. Susținem diversele piste explorate de raportare. Solidaritatea între generații este un alt element crucial tinerii, practic, vor plăti nota de plată a măsurilor politice pe care noi le adoptăm acum aici. Sigur că nu putem face reforme structurale de pe o zi pe alta, dar cei care vor plăti prețul sunt contribuabili de mâine. Am solicitat de asemenea o atenție particulară asupra monitorizării diverselor sisteme de pensii care trebuie să fie transparente, ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă dacă îți plătești cotizațiile, care va fi uh, rezultatul final și, în acest sens, țările nordice au dat un exemplu foarte bun. În fine, în ce privește cadrul, trebuie ținut seama de reglementări, ca și în cazul asigurărilor, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, așa încât sistemul național bazat pe pilonul 1 să poată fi susținut în continuare. La fel ca domnul Darden, într-adevăr, consider că vârsta reală a pensionării și uh, vârsta legală de pensionare să fie mărite, însă ținând seama de uh, evoluția speranței de viață. Nu putem ieși la pensie la 60 de ani, să trăim până la 85 de ani. Asta costă mult prea scump. Are cuvântul domnul Handel și apoi Regina Bastos. Doamnă președinte, mulțumesc. Pe scurt, având în vedere timpul, um, în primul rând, credem că acest raport este um, foarte plin de aspecte demografice, um, chiar dacă s-a calculat deja că influența demografiei în ultimii 10 ani a fost mult mai scăzută, mai puțin de 10% în ceea ce privește uh, pensiile. Apoi nu considerăm că creșterea producției, chiar într-un caz extrem, poate duce la uh, o situație în care până în 2030 să avem o producție mai mare de 50% și considerăm că din aceasta ar putea fi uh, finanțabilă totuși o pensie pentru vârstnici dacă orientăm uh, pensia la uh, forța de muncă productivă și dacă trecem la o finanțare paritară a uh, pensiilor. Nu este vorba numai de o consolidare bugetare, nu este vorba numai de faptul, de faptul că starea, situația unor vârstnici depinde uh, de uh, cum stă bugetul, ci se pune întrebarea uh, ce le datorăm vârstnicilor sau dacă economisim pe spinarea lor. Noi suntem convinși că politica de austeritate va duce la faptul că veniturile și pensiile vor scădea, că va exista sărăcie la că se va merge în direcția sărăciei uh, odată cu vârsta înaintată uh, și vrem să evităm asta. Trebuie totuși să creăm condiții în care să se poată trăi uh, în standarde care, și în condiții care să nu uh, ducă la sărăcie. Deci trebuie consolidat primul pilon și nu trebuie sprijinit, sprijinite sistemele bazate pe piețele de capital. Consolidarea primului pilon este o dezvoltare durabilă la care trebuie să ne întoarcem. Eh, merci, eh, Mulțumesc, spune președinta Regina Bastos și apoi domnul Demecher. Presidente, vou tentar ser muito rápida. Começo por felicitar a colega Ria pelo trabalho desenvolvido. Pe scurt, doamnă președinte, încep prin a o felicita pe colega noastră, prin raportul dumneei. Eu eh, am fost uh, raportor din partea Comisiei FEM și am urmărit îndeaproape uh, pozițiile uh, doamnei Rauman. Două elemente aș vrea să precizez. Îmbătrânirea populației care pune în pericol pensiile în toate statele membre, în special în acele țări care se află într-o fază de criză economică, socială uh, importantă. O măsură deosebit de pozitivă e aceea de a oferi un credit pentru persoanele dependente, așa încât în bărbații sau femeile care se ocupă de persoane de vârsta a treia dependente să poată cotiza pentru uh, pensia lor, pentru că aceste intervale de îngrijire să poată fi considerate ca intervale de uh, muncă. Mm, această măsură răspunde unei probleme arzătoare asocierea vârstei de pensionare cu speranța de viață și cu formarea de-a lungul întregii vieți, consilierea profesională și a prevedea de asemenea măsuri pentru o îmbătrânire activă. Un alt element pe care doamna raportor la afirmă clar, e vorba de alinierea vârstei de pensionare între femei și bărbați, așa încât uh, lucrătorii cei mai în vârstă să poată uh, să își sporească valoarea pensiei. Uh, pensiile complementare. Uh, economisirea pentru pensie, sigur, poate permite sporirea venitului pensionarilor. Partenerii sociali din statele membre au un rol important de jucat, tocmai pentru a uh, contribui la aspectele de viață activă pentru vârsta a treia. Cred că e și o problemă de onoare la nivel politic și o felicit pe doamna raportor. Uh, am o listă lungă de oratori. Pe rând, domnul de Becker. Mulțumesc, doamnă președinte, estimați colegi. Avem uh, de-a face cu un raport care se referă la o treime din uh, populația europeană, dar uh, mai ales și la celelalte două treimi care uh, vor merge, vor ieși la pensie până în 2060. Avem o responsabilitate față de toți europenii și avem mult prea puțin timp în această uh, comisie să dezbatem lucrurile. Solicit o schimbare a programării astfel încât să putem avea o dezbatere referitor la acest subiect. Nu voi merge mai departe din punct de vedere al conținutului. Toate statele membre și instituțiile uh, sunt solicitate să consolideze primul pilon, bineînțeles, și bineînțeles să creeze un, pil, un al doilea pilon uh, solid, care să nu fie văzut ca o opoziție, ci uh, trebuie să ne asigurăm cu toată vehemența că asigurările minime ale pensiei Um, sunt că formulările uh, ciudate sunt eliminate. Trebuie finanțat un stil de viață demn, un standard de viață. Și trebuie să ne asigurăm că vârstnicii au, au la dispoziție uh, fondurile necesare pentru a își asigura calitatea vieții. De aceea trebuie să ducem această discuție, pentru că multe puncte se contrazic unele pe celelalte. Eu solicit ca aceste posibilități să fie discutate în această comisie. Uh, Monsieur Ori, puis Monsieur Ori. Domnul Ori, mulțumesc, doamnă președinte. 27 de state membre cu 27 sisteme diferite, cu tot atâtea tradiții diferite. Nu e doar o dezbatere între grupurile politice, chiar și în sânul acestora avem dezbateri, pentru că nu provenim din același mediu. Dacă îmi permiteți, m-aș uh, referi la punctul 4 din uh, textul pe care îl discutăm. Se vorbește despre criză, despre acoperirea capitalurilor. Sigur, pot vorbi despre așa ceva, despre diversi piloni sistemul de pensionare și așa mai departe. Se vorbește și de exemple, de o pensie decentă, un al doilea pilon, partenerii sociali care să fie implicați și un al treilea pilon cu uh, eventual uh, economiile private. Punctul în care totuși nu sunt de acord este modelul. Modelul pe care îl sugerați pentru întreaga Uniune. Haideți să ne uităm la definiții. Definiția ca atare uită că anumite state membre utilizează un sistem de tip Bismarck Uh, prin pilonul uh, întâi nu se asigură o pensie minimă, ci e vorba de contribuții care sunt vărsate aici, într-un astfel de sistem. Sigur, lucrurile merg bine, dar care va fi atunci rolul pilonului 2 și 3 în sistemul Bismarck? Uh, apare un anumit tip de cerință față de acești piloni, al minteri, e cu totul altfel. Nu pot fi de acord cu uh, obligativitatea pilonului 2, pentru că astfel nu țineți seama în niciun fel că există și alte modele, precum sistemul Bismarck pe care l-am mai citat. Am vorbit doar 1 minut și 47 de secunde. Uh, domnul președinte, prin urmare, poate mă lăsați să mai intervin. Am introdus uh, niște amendamente și aș dori să spun odată în plus că sunt pentru promovarea pilonului 2, dar că doresc ca acesta să fie obligatoriu. Mulțumesc! Thomas Mann, raportor la Comisia Econ pe același subiect. Mulțumesc! Cred că ceea ce a spus Hans Becker este foarte important. Avem nevoie de mai mult timp pentru a negocia ceva ce se referă la o um, categorie, la un grup foarte mare al populației. Nu este vorba numai de vârstnicii de acum, ci și de tinerii de acum care vor fi vârstnici mai târziu. Deci uh, trebuie să uh, avem o dezbatere mult mai largă, dincolo de dezbaterea între raportori și raportorii din umbră. Am să vă spun care este situația la Econ. Eu sunt raportor. Acolo avem competențe comune împreună cu această comisie, dar avem și competențe exclusive. Ieri am avut o reuniune de coordonator din um, de raportor din umbră, mă scuzați, am avut uh, am fost de acord în general, suntem uh, de acord în uh, respingerea solvabilității Vrem să ne asigurăm, la fel ca și cum spunea Hans Becker, uh, că nu există o opoziție între primul pilon și al doilea pilon, ambele au dreptul să existe, iar în ceea ce privește al doilea pilon, nu pot decât să o sprijin pe RIA, este un element important care trebuie consolidat, dar nu trebuie slăbit și nu trebuie slăbit. Am avut experiențe în statele membre cu diferite sisteme de pensii, uh, suntem de acord că partenerii sociali trebuie să fie implicați și că nu trebuie lăsați la margine, dar în același timp este foarte important ca diferitele generații să aibă un cuvânt de spus. Și asta este important, nu numai să spunem că doar un grup de vârstă este afectat. Aș vrea să sprijin asta uh, și să, fac o, să am și o rugăminte, să discutăm acest subiect Um, să-i acordăm, de fapt, importanța necesară, pentru că este un subiect foarte important. Și cred că avem, uh, totuși, suficient timp pentru a dezbate. Madame McIntyre. Doamna McIntyre, mulțumesc. Pe scurt, ca și ceilalți colegi, cred că acest raport este foarte important și uh, aș susține o dezbatere mai îndelungată și mai consistentă. Preocuparea mea principală se referă la încercarea de a obține o abordare uniformă. Mi se pare imposibilă din pricina diferențelor mari între statele membre. Unele state membre au, s-au angajat deja în reforme substanțiale în sistemelor de pensie și uh, am putea pune în pericol anumite sisteme de, de, de pensii care acum sunt reformate. Există controverse asupra pilonului uh, căruia îi aparține cu tare sau cu tare lucrător, pilonul 2 sau pilonul 3. Cred că sunt multe ce se pot face sub uh, pilonul 3, tocmai ce privește portabilitatea pensiilor. Uh, prin urmare, cred că mai sunt multe de discutat și aș dori foarte mult să particip la această dezbatere. Mulțumesc, da cuvântul de raportare, dar ați vorbit 15 minute în introducere, așa încât nu aveți mai mult de 2 minute, pentru că invitații noștri ne așteaptă pentru audiere. Mulțumesc, domnul președinte. Doresc să fac observație la pilonul întâi. Îi acordăm o mare importanță, așa fac și eu, dar am constatat că pensiile sunt cele mai afectate. Și uh, trebuie întâi de toate ca lucrurile să se amelioreze uh, sub pilonul întâi. De ce statele membre nu se ocupă de acest lucru? Ei bine, pentru că nu au mijloacele în bugetele lor. Ceea ce ar trebui făcut, dată fiind și solidaritatea între generații, Trebuie să începem să economisim pentru pensiile noastre așa încât să nu împovărăm tinerii în mod exagerat. E clar că populația crește tot mai mult și tinerii nu vor mai putea, nu vor mai putea susține aceste sisteme de pensii. E ușor de spus, uh, nivelul de viață sporește, dar nu și pensiile. Chiar dacă nivelul de viață a crescut, Uh, nu e fezabil ca bugetele de care dispunem acum să realizăm aceste lucruri. E o utopie să credem că vom putea rezolva totul prin pilonul întâi. Nu impun nimic, desigur, dar cred sincer că trebuie să reflectăm la celelalte posibilități și un pilon 3 e făcut tocmai pentru uh, persoane, pentru indivizi Acolo nu mai interne solidaritatea, ci acei indivizi care au venituri foarte bune și care pot economisi sau pot versa niște prime de asigurare. Nu este noțiunea pe locul întâi, ci este un complement care mi se pare necesar. Mulțumesc, spune președinta. Am înțeles că s-a solicitat mai mult timp pentru elaborarea acestui text. Eu cred că Parlamentul European trebuie să-și asume responsabilitățile. Acest text e pe masa de lucru de mai bine de un an. Atunci când domnul Thomas Mann ne cere încă și mai mult timp, doresc să-i reamintesc că dacă a durat atât de mult până acum, e tocmai pentru ca uh, și Comisia Economică și Monetară să, să, să se exprime eu cred că putem să menținem calendarul actual și vom dezbate pe 20 martie amendamentele de compromis. Vom vedea atunci dacă într-adevăr e imposibil sau nu să încheiem. Vom examina atunci situația, dar pentru moment nu schimb calendarul. La punctul 15 uh, trebuie să renunțăm și îi mulțumesc doamnei McIntyre să uh, fie de acord să discutăm după audierea de după amiază acest punct punctul 17. Acum, mulțumesc foarte mult experților invitați care se află deja între noi. Au asistat la finele acestei dezbateri importante vizând pensiile și care vizează, nu așa, și lucrătorii transfrontalieri, dar care a întârziat începutul audierii publice. O audiere care se înscrie în cadrul examinării raportului de inițiativă a colegului nostru Thomas Mann, Thomas Handel, se corectează președinta, în ce privește negocierile colective transfrontaliere și dialogul social transnațional. Înainte de a da, a da cuvântul invitaților noștri, patru la număr, foarte pe scurt, am să-i dau cuvântul domnului raportor, nu pentru a-și prezenta raportul, ci pentru a explica experților uh, care sunt elementele precise unde își dorește o contribuție din partea dumnealor. Domnule raportor, aveți cuvântul pentru 3 minute. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das mit dem Namen werden wir noch üben. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi exersa cu pronunțarea numelor, uh, dar sunt optimist avem de-a face cu un subiect cât se poate de complex în ceea ce privește standardele europene de lucru. Dar nu suntem chiar pe uh, teritoriul necunoscut. Există raportul ALDES uh, din 2006 și un alt raport din 2008 care um, s-au ocupat deja de acest subiect, din păcate fără consecințe. Între timp, situația a evoluat, de exemplu, uh, um, situația dialogului social, uh, întrebarea referitoare la aceasta este um, mult mai importantă. Trebuie luat în considerare și faptul că relațiile industriale s-au modificat și că trebuie să luăm în considerare acest lucru. Uh, au evoluat în sensul că acum există consilii de întreprindere la nivel european care sunt mult mai importante decât în urmă cu 5 ani. Între timp avem și mult mai multe acorduri transnaționale, <coughs> protocoale și așa mai departe, 224 ehm, în număr total, uh, încheiate în întreprinderile europene. Avem și o complicație de luat în considerare, nu vreau să formulez nimic aici, ci doar să citez dintr-un studiu al Direcției Generale pentru Politici Interne, ehm, un document care se referă la acest subiect, ce anume cazurile Laval, Rifkin și Rufin um, arată că uh, de multe ori um, uh, interesele întreprinderilor câștigă asupra intereselor lucrătorilor. Sunt recunoscător că avem această, această audiere astăzi cu experți uh, Uh, foarte bine aleși. Nu este vorba de a, face, de a vedea care este situația, ci de a evolua șansele și dificultățile din acest domeniu. Eu consider că trebuie să existe un cadru european uh, sau că acesta ar fi o posibilitate uh, pentru a consolida dialogul social la nivel european și am să rog pe experți să ne prezinte poziția lor referitor la acest uh, subiect. Cred că avem mai multe probleme în acest uh, sens, asupra cărora îi vom uh, ruga pe vorbitor să se exprime. În primul rând, primul, fiecare stat membru are un alt sistem al relațiilor industriale care, și are mm, limi, care se oprește la limitele statului respectiv. În ce măsură am putea lua în considerare asta? Apoi, uh, măsurile de lucru și um, standardele sociale sunt diferite în statele membre, cum se poate aborda acest lucru fără să se interfere, fără să existe interferențe din partea Uniunii Europene. Apoi, ce nu funcționează până acum, doamna președinte, întrerupe și aș dori să uh, atrag atenția și asupra faptului că uh, chiar dacă există consilii de întreprindere, uh, din ce în ce mai mult, standardele de multe ori se încearcă să fie uh, subminate. Închei cu aceasta astfel încât experții să aibă suficient timp să răspundă la aceste întrebări. Într-adevăr, pe experți dorim, nu, nu, ca... Într-adevăr, pe experți uh, dorim să auzim asta. Da, unde cuvântul domnului Johan Horn. Sunteți șeful organizației locale IG Metal Ingolstadt. Eurodeputații au avut civilul dumneavoastră la dispoziție. Aveți șapte minute pentru a face o prezentare. Oh, wo muss ich da sprechen? Funktioniert das jetzt? Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Stimată doamnă președinte, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să pot să vă prezint experiențele mele în ceea ce privește uh, negocierile transfrontaliere, negocierile colective. Când uh, călătorești prin Europa, vezi uh, clădiri ale multinaționalelor și uh, Uh, vedem că arhitectura este peste tot aceeași. Și nu numai arhitectura este similară, dar și structura internă uh, este similară în marile întreprinderi. Există procese uh, similare, structuri similare. Se folosesc aceleași imagini în ceea ce privește conducerea, proceduri similare în ceea ce privește flexibilitatea, forme diferite de uh, angajare, de locuri de muncă precare sunt utilizate după, conform acelorași mecanisme în Europa. Întreaga cultură unui, a unui uh, concern mamă se va transfera și se va adapta în locurile de producție, în filiale, la fața locului. De multe ori asta începe cu limba, pentru că de multe ori uh, forțele de conducere vin din uh, concernul mamă. Eu numesc asta întreprinderi uniforme. Și aceste întreprinderi uniforme intervin în state cu um, relații industriale diferite, foarte variate, bazate pe o cultură diferită și așa mai departe. Un exemplu foarte concret pot să vă dau din, um, din viața mea. Um, în calitate de reprezentant al IG Metal Ingolstadt, reprezint 44.500 uh, de lucrători. Este o companie cea mai mare. Um, cea mai mare întreprindere în zona Nürnberg și München este Audi AG, cu 35.000 de lucrători și 28.000 de membri de, de la uh, IG Metal. De aceea este foarte important uh, ca negocierile colective transfrontaliere să fie consolidate. Am să vă dau un exemplu din Ungaria. Audi uh, construiește acum o fabrică din Ungaria în care până acum s-au construit motoare, uh, s-au construit numai motoare, ei bine, acum se uh, extinde această fabrică pentru a construi mașini în totalitatea lor a fost foarte bine, cei de acolo au fost de acord cu această situație Ehm, acum are loc ehm, transferul producției către Ungaria. Și se stabilește cum se construiește un uh, autoturism. Și asta conform structurilor de conducere și proceselor care există și în Germania. Audi, Audi dorește să introducă acestea și în Ungaria. Și obiectivul este ca întreprinderea din Ungaria să funcționeze la fel ca și toate celelalte întreprinderi din Europa. Um, deci uh, fabrica va îndeplini aceleași condiții, dar uh, producția se supune licitației și uh, diferitele fabrici um, pot licita, pot depune oferte. Din punctul meu de vedere, este de înțeles ca o întreprindere să, încearcă, să încerce să stabilească anumite standarde și să utilizeze toate rezervele de productivitate existente. Însă, întreprinderile uniforme uh, se opun relațiilor foarte variate și specifice, de la, diferite de la loc la loc. Iar concurența nu are loc la nivelul producției, ci la nivelul standardelor de lucru, nivel, uh, standardelor la, la locul de muncă. Și acest lucru se întâmplă nu numai în marile companii, ci și în companiile furnizoare ale acestora. Aproximativ 80% din valoarea uh, adusă în aceste întreprinderi este adusă de către întreprinderile furnizoare. Și aici regăsim mari concerne care fac același lucru ca și producătorii Bosch, Siemens, Continental. În plus, există și uh, întreprinderi uh, care acționează la nivel european uh, oferind forță de muncă și firme care oferă servicii de logistică, de exemplu, și uh, servicii în general și care acționează la fel. Uh, Asta înseamnă că, toate condițiile fiind similare, dacă nu există negocieri uh, transfrontaliere, pe lângă variațiile diferite de la stat la stat, există posibilități uh, pentru concerne să obțină avantaje în detrimentul uh, lucrătorilor. Este vorba, de exemplu, de timp de lucru mai lung, Um, sisteme de um, reglement, sisteme nereglementare, muncă precară, costuri uh, scăzute pentru protecția muncii și protecția sănătății la locul de muncă și așa mai departe. Acești factori <clears throat> le sunt apoi uh, prezentat ca model uh, celor din consiliile de întreprindere din celelalte state și apoi colegii de acolo, pentru a-și asigura locurile lor de muncă, acceptă să scadă nivelurile, lor, standardele lor. Și asta creează o spirală negativă. Pentru a combate acest lucru ar trebui să existe un cadru juridic pentru negocieri transfrontaliere la care să poată, facă, la care să poată face apel sindicatele în caz de nevoie. Reglementările actuale referitoare la consiliile de întreprindere, se, care se bazează pe drepturi de consultare și informare, mi se par insuficiente. Pentru că sindicatele, de exemplu, nu au nimic de spus um, doar dacă pot, spune au, au ceva de spus eventual dacă membrii consiliilor de întreprindere uh, sunt uh, membri din sindicat. Sindicatele europene au structuri uh, federalizate europene, dar pot uh, acompania și organiza astfel de negocieri transfrontaliere. Nu este bine să Avem însă um, opusă o structură de întreprindere uniformă și un sistem de sindicat uniform. Cred că trebuie luat în considerare specificitățile și diversitatea statelor membre. Face parte din viața europeană ca totul să nu fie la fel. Avem nevoie de o structură democratică care să poată cuprinde aceste diferențe și specificități ar, acesta ar putea fi un cadru care să ofere cât mai multă certitudine juridică atunci când este vorba de aplicarea acestor uh, acorduri. Oricum, un astfel de proces de negociere just ar trebui să nu se referă la concurența bazată pe cele mai proaste standarde de, luc- de muncă, ci să fie vorba de o concurență a cea mai mari, celei mai mari productivități, a celei mai mari calități. Și asta ar putea îmbunătăți uh, situația atât pentru întreprinderi cât și pentru angajatori și ar consolida poziția acestor întreprinderi în Europa, dar și în afară. Ricardo Rodriguez. Dau acum cuvântul domnului Ricardo Rodriguez din Spania, membru al Consiliului Asociației Lucrătorilor. Sper că am tradus corect titlul organizației dumneavoastră. Aveți cuvântul. Șapte minute. Mulțumesc, doamna președinte. Mi s-a recomandat să vorbesc puțin, clar și răspicat. Puțin nu vă pot garanta, dar știu că timpul este limitat. În fine, audierea aceasta trebuie să permită domnului raportor să primească elemente suplimentare, informații suplimentare. Așa că am să fiu foarte clar și simplu în prezentarea mea. Dacă ne uităm la titlul raportului care este pe cale a fi pregătit, de fapt aici despre ce este vorba? Este vorba despre o întrebare, și anume dacă ar trebui să existe un cadru european de relații de lucru. Eu cred că acesta este chiar și începutul Uniunii Europene, începutul desfășurarea unui achi comunitar. Și asta reprezintă un pas important. Știind, suntem conștienți de faptul că există o pluralitate de actori, mulți dintre ei sunt cunoscu- cu, bine cunoscuți. Um, Comisia Europeană, Parlamentul European, partenerii sociali, fiecare acționează la nivelul său, niveluri diferite. Acționează de asemenea și în diferite sectoare, la nivel sectorial, acționează de asemenea și la nivel de întreprindere. De aceea trebuie să stabilim procese de dialog, de negociere în Uniunea Europeană. Să există acorduri sectoriale, dialog social european, dialog interinstituțional. Mai mult decât atât, avem diferite niveluri, diferiți actori, diferite conținuturi în aceste acorduri. Asta am avut până în prezent. Ce ne mai lipsește pentru a completa acest lucru? Lipsesc două elemente fundamentale pentru a putea completa acest sistem european. Pe de o parte, posibilitatea ca aceste acorduri încheiate să fie obligatorii, să uh, fie aplicabile într-un peisaj atât de diversificat, e vorba de relații industriale pe care le-a descris colegul meu, și, în al doilea rând, mai e nevoie și de o echivalență între diferitele acorduri care au fost încheiate între partenerii sociali. Deci avem nevoie de un adevărat spațiu european pentru a putea rezolva conflictele uh, de lucru care există la nivel transfrontalier. E nevoie de un spațiu care să nu fie un spațiu judiciar, pentru că nu vorbim aici despre justiție, ci vorbim despre un spațiu european care să se bazeze pe un mecanism de rezolvare, de prevenire a conflictelor, însă nu într-o dimensiune juridică. Un alt aspect la care aș dori să mă refer un lucru care pare înțeles de la sine, și anume cuvântul transfrontalier, transnațional. Ce înțelegem noi prin acest lucru? Vorbim de dialog social transnațional, acorduri colective transnaționale. Însă ar trebui să nuanțăm lucrurile. Putem utiliza cuvântul transnațional ca și cum ar fi internațional, supranațional dacă e să ne uităm la terminologia care există în alte limbi. Am avea, spre exemplu, uh, transfrontalier, care ar fi un echivalent. De fapt, despre ce discutăm? Discutăm despre un sistem de relații industriale sau un eventual sistem de negocieri colective sau un sistem de rezolvare, de prevenire a conflictelor. Ei bine, pentru toate aceste sisteme ar trebui să avem anumite caracteristici comune minime. Pe de o parte, în mod evident, acestea trebuie să implice cel puțin două state membre, sau poate și mai multe, în al doilea rând. Să avem participarea unei întreprinderi la nivel comunitar, deci pe scară comunitară, e vorba de un grup de firme, un grup de întreprinderi la nivel comunitar, sau, dacă nu, să avem cel puțin două întreprinderi care să aibă un caracter național, dar care să facă parte din același sector de activitate. Ceea ce ar însemna, dacă e să definim astfel actorii sociali care trebuie să participe la un astfel de sistem. De ce spun acest lucru? Pentru că aici sunt, de fapt, niște cerințe minime și, plecând de aici, putem trage două, câteva concluzii. Spre exemplu, am putea să avem anumite acorduri colective trans- Uh, frontaliere care există deja, dar care au un caracter mai degrabă regional, care acoperă o anumită regiune, un spațiu concret la nivel de uh, situație transfrontalieră. Apoi, de ce ar trebui să încurajăm noi crearea unui astfel de cadru european transnațional pentru relațiile de lucru? Sau uh, de ce ar trebui să încurajăm un astfel de cadru de negocieri de acorduri colective? Pentru că dialogul social, dialogul sectorial, ca să vă dau doar un exemplu la nivel instituțional, e bine, vrem să avem eficacitate. Și eficacitatea doar la nivel național e destul de discutabilă. Și deci, trebuie să încurajăm acele acorduri care să fie obligatorii pentru părțile semnatare și, în funcție de studiile care au fost realizate, constatăm că lucrurile încă mai lasă de dorit când uh, aceste acorduri se desfășoară doar strict la nivel național. De aceea trebuie să completăm, să extindem acest sistem de relații industriale în domeniul, uh, în câmpul muncii, în așa fel încât să putem completa, să putem cizela modul în care se finalizează piața internă. Asta înseamnă că trebuie să facilităm crearea unei astfel de cadru, așa cum a spus și colegul meu uh, mai devreme. Apoi, de ce ar trebui să încurajăm un astfel de cadru? Pentru că am avea anumite beneficii clare, am putea preveni anumite conflicte la nivel transnațional, am putea să economisim timp, bani, care ar putea ulterior să fie util, aceste fonduri ar putea să fie utilizate uh, diferit în loc să fie cheltuite în justiție. Și, așa cum a spus și domnul raportor, am, am putea să prevenim anumite a anumite fenomene care Chiar dacă în momentul de față nu sunt suficient de reprezentative din punct de vedere al numărului lor, e vorba de acele acorduri care sunt încheiate în cadrul unor întreprinderi multinaționale, e bine, au și ele importanța lor și vedem că încetul cu încetul anumite condiții de lucru sunt reglementate prin astfel de acorduri încheiate în cadrul unor multinaționale. Și e vorba de adevărată negociere colectivă transnațională. Acum, o altă întrebare este care este nivelul la care ar trebui să instaurăm acest sistem de negociere a acordurilor colective transnaționale? Uh, nu știu dacă e la nivel de întreprindere, probabil la nivel sectorial, pentru că foarte mulți colegi care sunt aici prezenți știu că e foarte important să avem acorduri sectoriale. Dar, în orice caz, pentru a determina acest nivel, sunt patru elemente de care ar trebui să ținem seama în orice negociere uh, de acord colectiv de muncă. Mai întâi, cine sunt părțile care negociază? Cine sunt părțile semnatare? Iată, acestea sunt primele elemente noi, cei care am studiat uh, în mod aprofundat toate aceste tipuri de acorduri colective, am determinat că mai întâi acesta este primul element pentru a putea defini un cadru transnațional. Toată lumea știe că la nivel transnațional există diferiți actori, diferiți de cei care intervin doar la nivel național. E vorba de o capacitate de negociere la nivel uh, echivalent internațional și deci, evident, ca aceste acorduri încheiate în domeniul industrial, uh, încheiate între diferiți angajatori europeni, sunt diferite și, evident, nu ar trebui să uităm că există și confederații sindicale care vor semna acest gen de acorduri transnaționale, care vor întări, de fapt, astfel nivelul lor de intervenție, pentru că vor avea un nivel de implementare mult mai pregnant la nivel național. Și în concluzie, doamna președinte, aș fi spus că mai sunt încă două aspecte care trebuie să fie luate în considerare. Uh, spre exemplu, articularea cu nivel, diferitele niveluri sectoriale, însă, în concluzie, aș dori doar să adaug faptul că, în mod telegrafic, aș transmite domnului raportor ideile următoare. Dacă trebuie făcut un efort pentru a completa sistemul european uh, al convențiilor uh, de muncă, acest lucru se poate face uh, Uh, doar începând discuții și lansând discuții și negocieri cu cine? Cu actorii principali, cu partenerii sociali. Și rezultatul obținut la nivel european va fi mai bun. De ce? Pentru că vom avea mai puține probleme în momentul în care ajungem în etapa de implementare, de punere în aplicare. Și cred că instrumentul va fi discutat la final, odată ce problemele au fost identificate, odată ce obstacolele au fost identificate și vom vedea dacă instrumentul legislativ sau ne, non-legislativ este uh, necesar. Impresia mea este că, în orice caz, așa cum a spus și domnul raportor, mai sunt și alte teme care ar putea să intervină și care să aibă un rol de jucat, însă trebuie analizat efectul acestora, trebuie analizată prevalența și importanța diferitelor evenimente economice care intervin înainte de a putea lua o astfel de decizie. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată că ajungem acum la cel de-al treilea invitat. E vorba de domnul Lutz Müller, director pentru politicile sociale, pentru răspundere socială, pentru dialogul social uh, european și internațional, în cadrul Asociației din sectorul chimic în Germania. Deci aveți șapte minute ca și colegii dumneavoastră. Yeah. Doamnă președinte, stimați deputați, în primul rând mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a mă prezenta poziția astăzi. Cred că este într-adevăr o idee foarte bună ca reprezentanții partenerilor sociali să ne întâlnim și să vă putem prezenta diferitele poziții. Aș vrea să fac două uh, observații uh, de la bun început. În primul rând, eu vă vorbesc în numele industriei uh, chimice și farmaceutice, o industrie uh, care se, refer- se caracterizează prin forță de muncă foarte calificată. În Germania, dar și în alte state membre, uh, sunt uh, este vorba de lucrători foarte bine plătiți, care plătesc uh, impozite și taxe. Deci uh, locurile de muncă precare foarte rar se întâlnesc în, în uh, industria noastră suntem convinși că sistemul nostru de relații industriale și contractele colective de muncă, așa cum sunt ele în Germania, pentru noi funcționează cel mai bine. Cei din sectorul nostru Uh, de zeci și uh, în cadrul sistemului nostru de zeci de ani a existat un, un comportament uh, responsabil care a crescut competitivitatea branșei noastre. Avem un dialog social de succes la nivel european și încercăm să implementăm acest lucru la nivel mondial. O a doua remarcă, când discutăm despre negocieri transfrontaliere co- colective, dialog social transnațional, despre consilii de întreprindere europene sau acorduri transnaționale, este foarte important ca definițiile să fie clare. Cred că și antevorbitorul meu s-a referit la asta. Nu există o definiție valabilă în mod general și uh, viziunile sunt foarte diferite. De aceea este foarte important să nu folosim numai concepte care sună bine, ci să fim, um, să fim cât se poate de preciși. În ceea ce privește punctele concrete, motivul pentru care avem de-a face cu această provocare este faptul că există sisteme diferite de relații industriale în diferitele state membre. Putem regreta această diversitate dacă considerăm că o armonizare ar putea aduce o valoare adăugată, pe de altă parte însă, această diversitate este realitatea și realitatea nu se bazează sau nu reflectă reaua voință a angajatorilor, angajaților sau a politicilor, ci pur și simplu evoluții istorice diferite în ultimele decenii în Europa. Atâta timp cât uh, europenii, cetățenii sunt uh, reprezentați Uh, de către autoritățile lor naționale și nu doresc un sistem armonizat, această situație nici nu se va schimba. Și dacă se ia o decizie în, înspre o astfel de armonizare, în primul rând trebuie să găsim o concepție comună europeană a modului în care ar putea să arate acest sistem al uh, Um, relațiilor industriale la nivel european. Eu sprijin ideea dialogului social la nivel european. Am contribuit la crearea acestuia în branșa mea, iar uh, și am și o oarecare experiență în acest domeniu însă nu pot să constat că ar exista o viziune comună referitoare la un astfel de cadru. Însă cred că trebuie să lucrăm, să ajungem la o înțelegere comună a acestui domeniu. Trebuie însă să ne fie clar că va fi un proces lung și dureros și că trebuie să vedem ce fel de armonizări își doresc oamenii din Europa în acest domeniu unele lucruri ar putea uh, suna ca fiind foarte practice, dar nu corespund realității, deci nu vor fi foarte utile. Cel mai important nivel rămâne uh, așadar în relațiile industriale nivelul național. Dincolo de uh, dreptul național al muncii și a sistemului național de uh, relații industriale, uh, este posibil uh, numai la acest nivel să se uh, încheie acorduri uh, rezonabile și funcționale. Și dacă am schimba asta, acest lucru ar însemna schimbarea sistemelor în 27 de state membre și nu cred că pe termen scurt putem atinge asta. În ceea ce privește cele spuse de raportor, nu sunt de acord um, cu faptul că angajatorii ar încerca să, să Uh, împiedice consultările uh, și uh, buna informare a lucrătorilor. Aceasta este poziția mea. Bineînțeles, probabil că există alte exemple contrarii, dar trebuie să vă asigur că în întreprinderile din branșa noastră, cel puțin, aceste lucruri au o foarte mare prioritate. De asemenea, faptul că uh, întreprinderile ar încerca să scadă standardele în mod uh, în mod consecvent, e bine, nu sunt de acord cu acest lucru. Multe întreprinderi respectă cu foarte mare strictețe standardele și uneori chiar merg dincolo de acestea. Iar dacă există uh, întreprinderi care nu respectă standardele minime, bineînțeles, trebuie intervenit și uh, rectificată situația. În ceea ce privește practica dialogului social, uh, Uh, experiența mea arată că acest lucru se face nu prin standarde suplimentare sau prin mai multă reglementare, ci mai mult prin crearea de încredere și prin experiențe pozitive. Pentru a face progrese, ambii parteneri ai dialogului trebuie să fie uh, convinși că acesta le va aduce avantaje. Bineînțeles că avem nevoie de standarde juridice minime, dar există deja la nivel european suficiente astfel de reglementări Trebuie doar um, convinși participanții să intre într-un dialog constructiv. Apoi, în ceea ce privește acordurile transnaționale, um, acestea încă nu sunt reglementate ci, uh, și condițiile sunt stabilite de către participanții la dialog. Acordurile nu sunt un fenomen de masă, de asemenea, conform informațiilor noastre, cel puțin, mai puțin de 1% din întreprinderile active internaționale au astfel de acorduri și cele care au încheiat un astfel de acord în domeniul nostru uh, sunt mulțumiți de forma lor actuală. Iar cei care nu au încheiat astfel de acorduri nici nu își doresc acest lucru. Din câte știu eu, este vorba de, de subiecte reglementate foarte diferite în aceste acorduri, care uh, respectă legislația națională și nu sunt afectate standardele. Ar fi chiar imposibil prin standardele naționale impuse. Dar oricum, uh, schimbarea standardelor este imposibilă fără schimbarea legislației naționale. Pentru a rezuma, trebuie să facem o diferență între viziunea pe termen lung și situația actuală și din anii viitori uh, care va, și realitatea de la fața locului. Când vorbim despre o viziune pe termen lung, trebuie să ne asigurăm că ea corespunde cu ceea ce își doresc oamenii din întreaga Europa. Și trebuie să nu trebuie să acoperim părerile diferite cu concepte frumoase, ci să le abordăm. Din punctul meu de vedere, nu există nevo- nevoia unui regleme- unei reglementări europene, a unor acorduri uh, internaționale. Există deja suficiente reglementări, cele referitoare la Consiliile de Întreprindere Europene, dar și reglementările naționale care sunt suficiente. Mulțumesc, spune președinta. Înainte de a lansa dezbaterea, îi dau cuvântul uh, ultimului nostru invitat. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Stefan Coliniu, profesor de economie politică la Școala de Înalte Studii Ana din Pisa și care a fost de asemenea profesor la Harvard sau London School of Economics and Political Sciences, element pe care îl uităm adesea din titulatura școlii. Aveți șapte minute la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Două elemente. În șapte minute se pot spune mult, dar nu pot demonstra nimic. Iată de ce am redactat un document detaliat pe care îl găsiți în dosarele dumneavoastră și care va oferi fundalul afirmațiilor mele nu reprezint nicio organizație sau grup de lobby. Uh, sunt profesor universitar și, prin urmare, aș dori să Uh, vă prezint la ce ne aduc negocierile salariale și am încercat să analizez care sunt implicațiile negocierilor salariale într-un proiect de ajustare în uh, situații de dezechilibru macroeconomic cu care e limpede ne confruntăm astăzi și, prin urmare, și ajustările necesare. Uh, Negocierea salarială este variabila cheie în acest sistem pentru că determină com- avantajele competiționale, sectoriale și, prin urmare, e și o modalitate de a atrage investițiile. Și aș defini competitivitatea ca acele condiții prin care investițiile pot fi atrase. E știut uh, că până în 2008 costul unitar al muncii a diferit mult, iar Banca Centrală Europeană a subliniat în repetate rânduri, la fel ca uh, uh, cercetătorii. Însă, din 2008 încoace, am constatat că, cel puțin în țările cu o criză economică profundă, uh, tendința s-a inversat. Totuși, elementul important este că atunci când ne uităm la cauzele ajustării, ne dăm seama că e vorba de negocierile salariale, anume eh, schimbarea în salariile nominale și care se relaționează cu schimbările în productivitate. Mm, salariile nominale au scăzut în Irlanda, în Grecia și, în mod eh, interesant, aceste state eh, și-au sporit productivitatea. Ce a uh, cauzat această variație? A fost vorba de negocierile salariale? Răspunsul e nu. Răspunsul, de fapt, este următorul. O uh, inversare a curbei Philips, adică până în 2008, salariile, sporirea salariilor nu au reflectat schimbările în ocupare sau șomaj, ci s-au concentrat pe evoluțiile din productivitate. Însă, din 2008 încoace, ne dăm seama că ocuparea respectiv șomajul, au devenit foarte semnificative atunci când se fixează salariile. Asta înseamnă că avem un mecanism economic de ajustare ce ține doar de piață, dar fără instrumente sau variabile ce țin de politici. Un aspect secundar, interesant de asemenea, și oarecum diferit de o abordare intuitivă este că profitabilitatea în uh, zona euro și în Uniunea Europeană a scăzut în acest proces de ajustare, cu excepția Greciei, Irlandei, Spaniei și Portugaliei. Cu toate acestea, aceste marje de profit, așa cum reies din procesele de negociere, înseamnă că salariile uh, reale au crescut mai puțin decât productivitatea. Dar dacă e să analizăm competitivitatea în, în termeni mai vaști, adică ținând seama nu doar de productivitatea muncii și stabilirea salariilor, trebuie să ținem seama și de productivitatea în termen de capital. Iar aici ne dăm seama că profitul comparativ uh, în zona euro s-a ameliorat în Spania, Irlanda și Portugalia, s-a deteriorat în Olanda, Finlanda și Franța și a rămas constant aproximativ cu variații foarte mici în Germania, Grecia și Italia. Acesta este rezultatul în ce privește fixarea salariilor la nivel național și antevorbitorii au subliniat că acesta rămâne un element determinant în negocierea salarială, dar e important să analizăm problema și din punctul de vedere al ajustării sectoriale, în special între sectorul comercial și cel non-comercial. Existat un uh, document important în trecut care arăta că uh, negocierea salarială mm, poate fi abordată din două uh, puncte de vedere uh, opuse, dar comparabilitatea între sisteme este una problematică. Practic, cu crearea unei monede unice, cadrul european a devenit o situație intermediară. Prin urmare, Distorsiunile pe care le-am constatat înainte de 2008 și care uneori persistă au sporit. Într-un astfel de context există trei canale de ajustare pentru dezavantajele concurențiale. Unul sunt salariile, apoi profiturile și apoi prețurile. Ajustarea, dacă are loc pe sectoare, înseamnă și că dacă ne uităm la sectoarele non-comerciale și ajustarea salariilor de acolo, canalul privilegiat este tocmai acesta, salariile. Asta înseamnă că sectorul economic ce nu are legătură cu piața uh, unică și cu Uniunea Europeană, nu are legătură cu globalizarea, simte că suferă pe de altă parte. Sectorul sectorul non-comercial cu productivitate mai lentă se ajustează prin profituri și atunci uh, plângerile vin mai degrabă din partea companiilor, pentru că marjele lor de profit sunt reduse. Oricum, uh, răspunsul este unul eurosceptic la nivel politic. Fie că e vorba de euroscepticism de stânga atunci când salariile scad, ori de dreapta dacă profiturile au de suferit. Și există un cel de-al treilea canal în care prețurile sunt cele ajustate. Documentul pe care l-am pus la dispoziție arată că, potrivit acestui model, uh, că acest model este cel dominant în uh, zona euro pentru Franța și Irlanda, că salariile au scăzut în Italia, Grecia și au fost mai mult sau mai puțin constante în Spania, în mod interesant. Și un alt element neașteptat, mm, în Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, profiturile au sporit în Italia pentru sectorul non-comercial, la fel și în Grecia, în anii din urmă. În Spania au rămas constante, în vreme ce în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii au scăzut pe durata crizei. Ce înseamnă asta? Există o nevoie de, a, de mai bună coordonare între sectoare și a căuta leadership atunci când vine vorba de negociere sau stabilire a salariilor între cele două sectoare, comercial respectiv non-comercial. Și Înaintea uh, crizei, nordul Europei s-a concentrat mai mult pe uh, scăderi salariale mai mici în sectorul industrial, în timp ce sudul s-a concentrat pe uh, creșteri salariale în sectorul serviciilor ce privește regimurile de negociere? Care sunt consecințele? Odată, uh, companiile multinaționale transfrontaliere, așa cum au arătat și antevorbitorii mei, nu sunt suficiente pentru a obține o coordonare a salariilor care să fie coerentă în zona euro. Apoi, o abordare coerentă a uh, zonei euro trebuie să țină seama de productivitatea muncii, a capitalurilor și a efectelor de uh, distribuire atât între regiuni, țări, cât și sectoare. Asta înseamnă că trebuie să ne concentrăm pe o coordonare inter- și intrasectorială. Apoi, uh, dialogul macroeconomic lansat în 1999 a eșuat, așa cum am văzut din dezechilibre și motivul a fost faptul că a fost prea discretă între ministrii de finanțe și partenerii sociali. Cred că această colaborare trebuie adusă în cadrul Parlamentului European, să fie un semnal public clar uh, pentru a se obține ceva. În fine, se acceptă faptul că salariile nominale cresc uh, proporțional cu productivitatea și în funcție de ținta de inflație. Lucrarea mea arată că acest lucru nu este suficient, poate fi suficient pentru Banca Centrală Europeană, dar nu este suficient pentru a reechilibra balanța atunci când ținem seama și de productivitatea capitalurilor. Vă mulțumesc! Inule, inu... Mulțumesc foarte mult! Interpreții au fost de acord să ne mai acordă încă 12 minute. Am deja trei oratori plus un uh, raportor 4. Ar trebui ca și invitații noștri să poată să răspundă, așa că v-aș ruga să vă limitați la două minute fiecare. Doamna Mohan Chartier, mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru faptul că s-a organizat această audiere și doresc să mulțumesc și intervenienților în această perioadă de criză ne dăm seama că avem trei subiecte care, de fapt, marchează dialogul social. Primul subiect, necesitatea de a construi Europa socială, de a avea coeziune socială între cele 28, spune doamna orator, uh, state membre ale Uniunii Europene. E o problemă deosebit de complexă ținând seama de diferențele care există. N-aș vrea să aprofundez. Al doilea element cheie care pune probleme e vorba de dezvoltarea ratei de ocupare. Evident, dialogul social e necesar, însă scopul nostru final este să multiplicăm numărul de locuri de muncă și să ne adaptăm la evoluții, la noile uh, Uh, necesități care apar și pentru asta e nevoie de dialog social. Trebuie să ne mobilizăm cu toții. Acel de-al treilea punct care mie mi se pare deosebit de important îl reprezintă dezvoltarea competitivității, menținerea competitivității europene. Dialogul social este conceput pentru a susține aceste trei obiective. Coeziunea socială, o creșterea ratei de ocupare și dezvoltarea competitivității la nivel european. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Ole Christensen. Uh, formand, og for, til uh, bidragsyderne for deres... Uh, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri pentru contribuțiile lor. Este foarte interesant să observ faptul că dacă te uiți din punct de, la acest dosar din punct de vedere al lucrătorilor, evident se dorește un dialog social sporit, cu reguli clare, în așa fel încât uh, angajatorii să nu mai aibă dreptul să facă exact ceea ce vor ei. Deci, trebuie să găsim o cale pentru a defini Europa pe care ne dorim. Și noi ce ne dorim? Ne dorim o Europa în care cel care muncește este plătit și în care toți oamenii au un loc de muncă și sunt în măsură să se ocupe de familia lor. Și o Europa în care cetățeanul poate să își aleagă unde dorește să trăiască, ce anume își dorește să cumpere și așa mai departe. Deci piața muncii Uh, reprezintă unul dintre acești factori și este foarte important. Și sunt de acord cu domnul Horn. În momentul în care uh, vedem că există o delocalizare, se preiau toate metodele de producție și producția continuă să fie aceeași. Felul în care aceasta este organizată este același. Și uh, trebuie să vedem care sunt costurile legate de piața muncii în momentul în care există astfel de delocalizări. Trebuie să ne asigurăm că lucrătorii sunt în stare să supraviețuiască, sunt în măsură să trăiască decent cu salariile pe care le primesc. Statele membre, în momentul de față, își doresc să mențină producția, să mențină activitatea uh, economică alte țări își doresc să atragă noi investiții. Deci trebuie să găsim oarecare echilibru pe undeva, o cale de mijloc. Și e o discuție deosebit de importantă. Doamna președinte, da, eu cred că raportul uh, lui Thomas Handel este foarte important la momentul oportun, exact în momentul în care vorbim despre aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Și ce observăm? Observăm că ideea de a avea un pilon social pentru această Uniune Economică și Monetară este în discuție, pe masa de discuție, însă încă mai sunt uh, foarte multe lucruri de făcut. Și înțeleg uh, importanța pentru acest sector de a uh, avea anumite practici care să fie respectate uh, tradițiile la nivel național. Dar în același timp, dacă noi intervenim, partenerii sociali, în fine, și lucrătorii, în fine, cei care vor plăti oalele sparte. Și mă refer la cele spuse de Stephen Collignon în ceea ce privește ajustarea, adaptarea, uitându-ne la prețuri, la salarii, la uh, nivelul de trai. Trebuie să ținem seama de contextul macroeconomic și de consecințele pe care acesta îl poate avea asupra dialogului social însuși. Adaug, în, uh, mai mult decât atât, ca președinte a Comisiei pentru Ocupare, am fost, am fost surprinsă în două cazuri pe care le-am examinat îndeaproape. În, aș spune eu ca niște cazuri de luc, lucrări practice, dialog social transfrontalier. E bine, în momentul în care am examinat mobilizarea de fonduri pentru, din fondul pentru uh, adaptare la mondializare pentru Nokia și pentru Dell. În cazul întreprinderii Dell, de fapt e o întreprindere care producea calculatoare de birou în Irlanda și care era delocalizate, delocalizată cu sprijinul Uniunii Europene și cu uh, autorizația de a obține ajutoare de stat în Polonia pentru a produce laptopuri. În Irlanda, erau 2000 de angajați, întreprinderea se închidea și nici măcar un fel de structură social, ă, sindicală. Iată o demonstrație clară ă, asupra faptului că multinaționalele aleg ce vor ele și fac ce vor ele. În cazul Nokia era o întreprindere care s-a închis în Germania pentru a fi delocalizată în România, după care a fost închisă în România înainte de a fi pentru a fi ulterior uh, delocalizată în China, deși în România nu se terminase producția. Deci, adaug că a existat săptămâna trecută o masă rotundă de discuții în domeniul siderurgic și comisarul Tajani a lansat dezbaterea cerând uh, întreprinderea ArcelorMittal să-și uh, suspend, să ia o decizie de suspendare a închiderii uh, uzinei și răspunsul acestei întreprinderi a fost ar trebui ca și Comisia Europeană să ne ajute să luptăm împotriva fraudei fiscale și fraudei contra TVA în Polonia, pentru că dacă nu, va trebui și acolo să închidem în uh, uzinele. Deci vedeți că aici avem două standarde, un dublu standard de negociere și suntem depășiți. În această stare de spirit aș dori să cer invitațiilor noștri să ne spună ce părere au despre ideea de a crea la nivel european un fel de corp de inspectori în domeniul muncii, un inspectorat al muncii la nivel european, în așa fel încât să putem înregistra progrese în momentul în care lucrători sunt detașați, lucrători provin din diferite sisteme, jurisdicții diferite, în așa fel încât să putem avea o, o abordare comună. Și ce părere aveți despre condițiile în care putem să uh, facem în așa fel încât dialogul social european să supraviețuiască. S-a spus, e o idee așa, oarecum în aer, care plutește, însă s-a spus că dialogul social, așa cum a fost el inventat, uh, uh, nu mai servește la nimic și că nu se mai transmit mesajele în mod corect și că uh, nu prea e nevoie de o negociere transfrontalieră. Și acum, îmi cer scuze pentru că am intervenit atât de mult și dau cuvântul raportorului nostru. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Pe scurt, mulțumesc uh, um, experților pentru timpul acordat și pentru contribuția la această dezbatere. Cred că ne-a introdus în um, perioada de muncă ce ne așteaptă și a sprijinit uh, complexitatea acestui subiect, dar ne-a dat și indicii foarte importante referitor la ceea ce putem obține ca raportor în viitor. Nu este vorba de uniformizarea standardelor uh, um, sociale și de lucru uh, la vreun uh, nivel. Asta ar supra-solicita um, Parlamentul și diferențele nu pot fi negate pentru că au motive istorice foarte clare. Însă este nevoie de un cadru pentru uh, sprijinirea mm, uh, încheierii unor astfel de acorduri, pentru sprijinirea unui acord, unui dialog social mm, transnațional. Noi asta dorim să facem, ne bazăm pe munca unui grup de experți. O să-mi permit uh, să transmit raportorilor din umbră acest raport de la DG Ocupare pentru a avea o bază pe care să putem uh, discuta. Și cu siguranță în acel moment vom intra în dezbatere destul de intense referitor la cum poate fi mm, conceput un astfel de sistem, la cum poate avea loc dialogul social la nivel transnațional și cum, uh, deci cum putem acompania cât mai bine acest uh, proces. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și dau din nou cuvântul invitațiilor noștri. Mai întâi domnul Joan Horn. Trei minute. Voi încerca să fiu succint pentru că aspectele principale au fost deja explicate. Ideea de a crea o unitate, o o instituție care să observe, să monitorizeze aceste delocalizări. Mi se pare că sunt lucruri importante, însă ce este important pentru mine este ca oamenii din fiecare stat membru european să poată avea posibilitatea de a se exprima uh, democratic, de a participa la toate procesele din întreprinderile lor, de a fi reprezentați și de a se exprima, după cum spuneam. Știu că este dificil. Um, avem o viziune care um, poate va, va va, ne va inspira pentru viitor, dar nu vrem să schimbăm nimic la realitate. Asta mi se pare greu de înțeles. Uh, ceea ce vrem noi este o Europa democrată, democratică, în care oamenii să se poată exprima, să poată participa. Majoritatea timpului oamenii și, și îl petrec la muncă și cei din Germa- lucrătorii din Germania se confruntă cu aceleași probleme, cu cei din Italia, din Grecia și așa mai departe. Uh, și trebuie să luptăm împotriva fenomenului în care deciziile se iau în detrimentul lucrătorilor. Și cred că aici Parlamentul European are o foarte mare responsabilitate, o foarte importantă sarcină. Și poate discuția uh, este un început, uh, un prim pas în uh, a aduce mai aproape de mm, inimile oamenilor ideea dialogului social. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și pentru concizia dumneavoastră. Acum, dacă nu mă înșel, interpreții ne părăsesc, vom continua în limba engleză. Se pare că încă mai sunt prezenți interpreți, așa că puteți continua să vorbiți în limba pe care o doriți dumneavoastră. Vă rog, Ricardo. Okay. Okay. Speak English or Și ce să vorbesc? Spaniolă, engleză? <laughs> Ah, bien, eh, por referirme a lo que ha señalado. Bun. Pentru a mă referi la cele spuse de raportor în ceea ce privește ideea de a avea un sistem european, un cadru european pentru convențiile colective de lucru transnaționale și pentru a clarifica oarecum unele întrebări care au fost uh, puse de domnul Müll nu uitați că aici suntem la Parlamentul European și deci ce avem? Avem o viziune transnațională nu vrem neapărat să unificăm, să armonizăm toate sistemele de încheiere a convențiilor colective de lucru. Ar fi absolut imposibil așa ceva. Acordurile, convențiile care există în momentul de față nu modifică absolut deloc convențiile colective de lucru ulterioare. Dar există anumite aspecte economice, un conținut economic, spre exemplu salariile, în uh, cazul în care există, spre exemplu, delocalizări, uh, planuri uh, de restructurare și așa mai departe. Toate aceste lucruri ar putea putea să reprezinte o anumite condiții suplimentare pentru convențiile încheiate la nivel național. De aceea, există această necesitate de a stabili un cadru european legislativ sau, știu eu, nelegislativ pentru uh, aceste convenții uh, colective de lucru. Cu siguranță că nu e o prioritate la nivel european, însă ar fi oare de dorit? Da, eu cred că e de dorit. Pentru a preveni conflictele, dacă mâine o convenție colectivă de lucru uh, în drept francez, semnată de Comitetul uh, European al unei întreprinderi, a unei industrie europene, pe, de către reprezentanți francezi, uh, ar trebui să treacă în, ca, uh, să ajungă la uh, o situație de conflict din cauza unei interpretări diferite a textului, atunci iată că ne-am putea confrunta cu 100, 200, 300 de plângeri introduse în instanță uh, și asta pentru că e vorba de un contract privat încheiat între diferite părți la nivel european, la nivel transnațional. Am putea preveni acest gen de conflicte. Am putea să împiedicăm apariția lor și am putea să facem acest lucru în mod perfect legal. De aceea cred eu că, da, într-adevăr, ar fi de dorit să avem un astfel de cadru, cu atât mai mult cu tratatul de la Lisabona, tratatul actual, în articolul său 155, în spiritul său, demonstrează că există un fundal, un context european. Deci trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință la nivel național și eu cred că prin rol, prin textul meu, prin intervenția mea, prin propunerile pe care le putem face, vom avea un efect la nivel național, vom avea o influență. Există propuneri foarte puternice, indiferent că e vorba de un raport, că e vorba de o legislație și cred că putem găsi o modalitate clară uh, care să ne permită să încheiem astfel de uh, convenții colective de lucru. Evident, rămâne la latitudinea voastră să vedeți dacă e vorba de o inițiativă legislativă sau non-legislativă pentru a putea defini acest cadru european pentru astfel de convenții. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste intervenții foarte concrete. Doresc să mulțumesc interpreților pentru faptul că au rămas cu noi până în prezent și acum trecem la limba engleză, domnul Möll. Yes, okay. Thank you. Uh, I will try to give my answer then in English. I, I think